Good morning, ladies and gentlemen, dear colleagues. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. O să trec la limba mea maternă și o să începem acum audierea noastră. Aș vrea să vă salut pe toți în această dimineață. Începem așadar uh, activitatea noastră în Comisia PANA Invitația către colegi a fost trimisă pe 14 septembrie și plec de la premiza că nimeni nu are uh, nimic împotriva derulării activităților precum le-am prevăzut. Aș vrea să fac câteva remarci uh, generale. Avem în total 18 limbi pe care puteți să le ascultați și să le vorbiți. Documentele însă sunt în engleză în al doilea rând, avem uh, documente pe care le-am trimis colegilor și care nu sunt uh, apoi repartizate și în sală. Trebuie să le aduceți cu dumneavoastră. Altceva ce aș vrea să vă transmit este că această reuniune este transmisă live pe internet, pe web streaming, aveți adresa pe pagina de web a Parlamentului Europarl și toată lumea care ia cuvântul va intra în focusul camerei de luat vederi și uh, va putea fi văzut pe site. Aș vrea să vă întreb din partea coordonatorilor dacă mai există dorințe din punct de vedere tehnic mai ales. Nu este cazul. Da, vă rog, domnule Rozati. Coordonator din partea PPE, vă rog. Da, mulțumesc. Vreau doar să menționez ceva formal și anume că nu ne-am pus de acord uh, pe ordinea de vorbire pentru reuniunea noastră. Înțeleg că președintele încă analizează situația și în acest context aș dori să spun că ceea ce ne-am uh, stabilit să organizăm astăzi uh, este, cred eu, o excepție până când ajungem la un acord final cu privire la ordinea de intervenții a vorbitorilor din partea grupurilor politice. Da, mulțumesc, domnule Rozati. Am luat la cunoștință ceea ce ați spus dumneavoastră, am înțelegere pentru ceea ce spuneți dumneavoastră. Președintele trebuie să acționeze neutru, însă există anumite lacune în ceea ce privește lista pe care o stabilisem și am hotărât că după prima audiere o să stabilim o ordine și o să ne mai gândim la această chestiune fără să facem acum o discuție de principiu. Mai dorea cineva să ia cuvântul, vă rog, despre regulamentul de procedură. Da, despre regulamentul de procedură, domnul Borghețiu. Din cauza unor întârzieri, eu n-am putut să transmit uh, astăzi, decât astăzi secretariatului dorința mea de a lua cuvântul. Aș vrea, dacă în mod excepțional se poate, să vă rog să mă treceți pe lista vorbitorilor. Mulțumesc. Dacă înțeleg corect, dumneavoastră ne-ați primit uh, documentele? Fără microfon președintele, rugăm să-l aprindă. Nu se aude din sală ce spune președintele. Bun. Acum să ne uităm pe ordinea de zi și să trecem la punctul introductiv. Aș vrea în primul rând să îi salut pe colegii jurnaliști care sunt prezenți astăzi în sală pentru această audiere. Suntem foarte bucuroși că au posibilitatea să fie astăzi cu noi în această primă ședință pentru a discuta despre contextul documentelor Panama. Între timp, avem mai multe informații, am primit și știri din Bahamas, care cu siguranță ne vor ocupa ceva vreme aici în comisie. Eu, în calitate de deputat mai vechi în Parlamentul European, îmi amintesc foarte bine de audierea doamnei Nelly Crăs în 2004, când dorea să devină comisar pentru concurență și știu că a fost înaintată o listă cu 37 de întreprinderi, societăți și asociații în care a fost implicată și angajată în ultimii 10 ani. Trebuie să o spun foarte clar, dânsa a declarat în fața noastră că a ieșit din toate aceste organizații și firme și uh, pot să-și amintească, probabil și colegii mei, că am mințit, am mințit deja de atunci în fața Parlamentului. Deci noi va trebui să investigăm dacă este așa sau nu Va trebui să vedem dacă se confirmă această suspiciune. Dacă am fi știut așa ceva, bineînțeles că majoritatea foarte strânsă de care s-a bucurat de 24 la 22 nu ar fi putut să o mai primească. A primit-o din partea Comisiei pentru Afaceri Economice pentru ca să devină comisar pentru concurență. Însă, acum aș dori mai degrabă să salutăm uh, jurnaliștii, domnul Friedrich Obermeier cu AI din partea Süddeutsche Zeitung, care ne va um, vorbi via Skype Christoph Clerix de la Knack Magazine Belgia, Oliver Thielman de la Le Matin Dimanche sau Sonntagszeitung din Elveția, Julia Stein și Jan Stroțic de la Norddeutscher Rundfunk din Germania și Mina Knus de la um, Societatea de um, Radiodifuziune Finlandeză. Bun venit tuturor! Aș vrea să-mi exprim uh, mulțumirea și recunoștința pentru activitatea pe care o depuneți, dar și pentru prezența dumneavoastră aici pentru noi este o activitate extrem de importantă, cea pe care o desfășurați dumneavoastră și trebuie să vă spun că mai ales în chestiuni care țin de impozite, de taxe și aspecte fiscale, este foarte important să fie descoperite chestiuni care țin de evaziune fiscală, de fraudă fiscală și să poată fi investigate și la nivel de persoane fizice, la nivel de reprezentanți politici, de exemplu, iar activitatea noastră este foarte valoroasă în acest context în uh, audierea de astăzi vrem să înțelegem mai bine cum funcționează asociația dumneavoastră a jurnaliștilor de investigație care are sediul la Washington. Am vrea de asemenea să știm care, sunt, care este contextul și uh, culisele, care sunt culisele din uh, documentelor Panama, cum decurge activitatea dumneavoastră în acest sens Vrem să vă prezentăm uh, care sunt inițiativele legislative, să discutăm despre acestea și care este rolul intermediarilor. Vrem să vă întrebăm, fie că e vorba de bănci, de avocați sau de firme precum Mosec Fonseca, uh, una dintre puținele instituții din Panama. Vrem să știm, uh, de asemenea, din partea dumneavoastră, ce așteptări aveți de la Parlamentul European în calitate de colegislator în uh, legislația europeană. Noi avem sarcina care ne-a fost încredințată de către plenara din iunie 2016 să investigăm în felul în care Comisia supraveghează autoritățile statelor membre și uh, statele membre și um, declanșează proceduri împotriva celor care încalcă legislația europeană. Ne interesează mai ales uh, și descoperirea aspectelor uh, cu privire la um, fraude fiscale și evaziuni fiscale sau alte practici um, neloiale. Vrem să știm din partea dumneavoastră, um, așadar, cum putem să ne aducem și noi aportul pozitiv la această activitate de transparență în ceea ce privește conturile, să spunem așa, ale întreprinderilor. Avem și uh, reprezentanți uh, ai Consiliului de al Serviciului Juridic, care și-au dat deja avizul, iar noi am uh, respectat uh, articolul care ne dă dreptul de anchetă um, împreună cu Consiliul, drepturile pe care le regăsim în aceste articole sunt foarte clare. Noi însă nu dorim să ne lăsăm ghidați sau împiedicați mai ales de către Consiliu sau de către alții, pentru că transparența documentelor și uh, declasificarea unor documente pe care noi le cerem declasificate deja mai mult timp uh, trebuie să se mai întâmple, încă așteptăm, suntem cu domnul Moscovici și doamna și alți comisar în uh, discuții în momentul de, face, de față și cu doamna Jurova și uh, avem raportul Corbett pentru dreptul de investigație pe care vrem să-l folosim pe viitor uh, pentru a putea descoperi astfel de chestiuni. Uh, Parlamentul trebuie să, comi- să controleze comisia, noi avem și dreptul de a um, înlocui comisia, așa cum s-a întâmplat odată, în anumite condiții, bineînțeles, predefinite și vrem să de aceea să fim foarte atenți uh, împreună cu parlamentele naționale pentru a vedea dacă se aplică bine dreptul și dacă sunt respectate aceste principii. Având în vedere că nu avem foarte mult timp, vreau să mai spun că avem, uh, am avut două reuniuni ale coordonatorilor pentru a pregăti această reuniune. Avem mai multe studii pe care le-am mandatat deja. Aceste studii uh, se vor completa cu studiile comisiilor taxe 1-2 și avem deja o listă de audieri pe care le-am planificat și de vizite la fața locului în mai multe țări, însă lista aceasta nu este încă definitivă. Comisia noastră PANA este obligată să respecte transparența în activitatea sa. Noi vom garanta acest lucru printr-un uh, site, printr-o pagină web în care vom uh, publica toate informațiile relevante pentru comisia noastră și toate audierile și toate reuniunile comisiei noastre um, de anchetă va fi, vor fi transmise live pe internet. În final, aș dori să vă spun cum am prevăzut să procedăm. Avem intervenția, ați auzit de fapt ce a spus domnul Rozati înainte. Astăzi avem cinci vorbitori aici la Bruxelles și un vorbitor care ni se va alătura prin videoconferință. O să începem cu două mesaje preînregistrate video din partea unor jurnaliști care nu au putut să vină aici, deși sunt în program prevăzuți. Fiecare vorbitor are șapte minute pentru ca să-și facă remarcile introductive, după care, după această introducere, din partea fiecărui vorbitor, vom avea un schimb de opinii cu membrii comisiei noastre. Întrebările vor fi puse în uh, sloturi de 5 minute. Fiecare întrebare trebuie, așa cum au propus coordonatorii, să nu depășească un minut, iar apoi va veni răspunsul și dacă timpul o permite, vom avea și întrebări suplimentare Așa că vă rog să formulați cât mai scurt întrebările pentru ca să fim cât mai preciși și noi la răspunsuri și apoi să avem timp să discutăm și pentru ca să nu trebuiască să intervină președintele. O să începem acum cu videoul pe care vi l-am prezentat Gerald Dry și, mașina, uh, și Marina Walker, este director, domnul Gerald Dry, director la Consorțiul Internațional al Jurnalismului de Investigație ICIJ în Washington și după aceea îl avem și pe domnul Ubermeier, care de asemenea este din Washington, reprezintă Süddeutsche Zeitung și este corespondentul acestui ziar la Washington și s-a implicat în uh, dezvăluirea Panama Papers. Atunci, haideți să începem cu videoconferința vedeți că e pregătită și vă las să ascultați. Washington DC. Yeah. And what we do is we bring investigators. Ce facem noi este că adunăm la oaltă jurnaliști de investigație. Sunt, în general, directorul consorțiului internațional al jurnaliștilor de investigație bazat la Washington DC. Ce facem noi e de a aduce împreună jurnaliști de investigație pentru a lucra pe uh, dosare transfrontaliere. Cu peste un an în urmă, partenerul nostru media din Germania, Zutoice Zeitung, a venit la noi cu peste 11,5 milioane de documente pe care le obținuseră de la o persoană anonimă. Acestea reprezentau 40 de ani de dosare, arhive ale firmei panameze Mossack Fonseca ce am făcut noi? Ehm, am adunat la oaltă reprezentanța ai medie din 76 de țări diferite pentru a lucra pe aceste documente și a vedea eh, ce găsim acolo. Ce am găsit? Ei bine, faptul că peste 140 de uh, funcționari aleși aveau companii offshore. Sigur, nu toate aceste afaceri erau ilegale uh, sau ilicite, dar ce am expus noi, practic, a fost cea mai mare demascare de informații dintr-un paradis fiscal uh, care a fost văzut vreodată. Acum, Uh, ne adresăm societății civile care trebuie să proceseze aceste informații și noi credem că munca de jurnalist e aceea de a expune lucruri necurate, iar acum societatea civilă trebuie să răspundă și uh, aleșii, funcționarii, să facă ceea ce consideră de cuvință mai departe. Vă mulțumim foarte mult! So, jetzt, vielen Dank. Uh. Mulțumesc foarte mult! Urmează acum mesajul domnului Obermeier. A blockbuster release Panama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 și sunt uh, adjunctul echipei de la sud Zeitung pentru investigații și am fost primii contactați de avertizorul Panama Papers. Primul mesaj al avertizorului era scurt și clar. Bună ziua, sunt Joe Doe, sunteți interesat în niște date? Când l-am citit prima dată, într-o seară de iarnă, cu un an în urmă, m-am gândit că e interesant. Uh, era vorba despre companii offshore și datele în acestea sunt totdeauna bune. Și s-a dovedit că, de fapt, așteptările mele au fost mult, mult depășite. Viața mea s-a schimbat și viața colegului meu, Frederic Obermeier. Luni mai târziu uh, lucram în cadrul ECIJ și sute și sute de reporteri investi- de investigație din întreaga lume au pus pe picioare cea mai mare cooperare vreodată. Pentru că era vorba de cea mai mare demascare întâlnită până acum. 2,6 terabytes de e mail interne, documente de toate felurile, contracte, date bancare, chiar și copii de pașapoarte. Și s-a dovedit că politicieni, uh, infractori și um, alții care fac evaziune fiscală încercau să-și ascundă urmele în companii offshore. Iar marile bănci îi ajutau firește. Am găsit că peste 70 de eh, șefi de state și guverne, actuali sau foști, aveau astfel de conturi. După Uh, ce am publicat aceste date, bună oară, uh, prim-ministrul islandez a trebuit să demisioneze și multe investigații sunt acum în curs. Noi sperăm că Parlamentul European va aduce încă și mai multă lumină în această lume și va ajuta să punem capăt acestei lumii paralele și secrete în care cei mai bogați și cei mai puternici pot evita să plătească impozite și să pot să evite orice legi nu le convin. Aceste lucruri trebuie să se oprească. Regulile sunt pentru toți, chiar și pentru cei super bogați, acei 1%, la fel ca și pentru noi, restul de 99% altminteri. Democrația noastră e în joc, pentru că oamenii își pierd încrederea în democrație și știm cu toții ce se întâmplă atunci când încrederea în democrație se pierde. Oamenii votează pentru soluțiile simple, adică votează pentru populiști, rasiști și fasciști. Iată de ce vă doresc mult succes și insistență în cursul acestei anchete. Lobby-ul internațional al industriei financiare nu vă va iubi, dar este foarte important ce faceți și nu doar pentru Europa. Mulțumesc foarte mult și vă salut din Ann Arbor, Michigan. Äh, Mulțumesc foarte mult. Iată că am auzit uh, evaluarea de principiu a celor doi domni. Ne bucură faptul că totuși au putut fi la dispoziția noastră, chiar dacă și doar indirect. Și acum începem cu lista vorbitorilor prezenți. Primul dintre dânsii ni se va alătura prin Skype. Sper că lucrurile vor și funcționa, uh, va fi disponibil și pentru întrebări uh, pe întreaga durată a reuniunii. Este vorba de Friedrich Obermeier, este doar o coincidență de nume și cu o mică diferență în ortografia numelui de familie, uh, fără a avea vreo legătură de rudenie cu celălalt vorbitor. Începem așadar cu domnul Obermeier.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 Mulțumesc, domnule Obermeier. Înțeleg că dânsul nu aude întrebările noastre. Iată că s-a deconectat. Domnule Obermeier, ne auziți? Dank, Herr Obermeier. Haben Sie... Mulțumim, domnule Obermeier. V-ați reconectat? O vedem doar uh, imaginea dumneavoastră statică. Dacă nu ați reușit încă, mai încercăm o dată și mai târziu. Este, de fapt, prima încercare de acest gen uh, în comisia noastră și, așa cum uh, se întâmplă de obicei, nu funcționează. În orice caz, uh, dacă veți reveni, vă vom adresa atunci întrebările. Continuăm atunci. Și am să-l rog pe domnul Christoph Clerix din partea magazinului Knack din Belgia să ia cuvântul. Domnul Clerix are la dispoziție șapte minute pentru a ne prezenta mesajul dânsului. Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Am să mă refer șapte minute la o investigație care s-a desfășurat în Belgia, o în coordonare uh, între CNAC, Lesoar și alte ziare din Belgia. Am reușit um, să punem la punct o listă de peste 700 de nume care aveau legătură cu peste 144 de companii offshore. Și vorbesc despre cetățeni, dar și reși, reși, rezidenția belgieni, pentru că nu este vorba doar de naționalitatea belgiană uh, BVI a fost uh, paradisul lor uh, fiscal preferat, urmat de Panama, Virgin Islands with the, uh... urmat de insulele Virgine. Uh, Fonseca însă funcționând ca aliant oarecum pentru toate. Aceste persoane aveau calități diferite în aceste offshore-uri. Fiecare a vorba de uh, uh, acționari, directori, uh, având uh, um, procură de a acționa sau uh, multiple calități. Ideea caracteristică era de a beneficia de un nivel redus uh, de fiscalitate, dar uh, de asemenea și de a uh, își ascunde oarecum uh, traseele. Sunt până la urmă cei beneficiarii finali care lipsesc în imaginea de ansamblu pentru că funcționează prin interpuși. Unele dintre cazurile despre care am scris s-au referit la cele mai bogate familii din Belgia, anumite nume au mai apărut și în alte investigații precum uh, LuxLeaks și SwissLeaks. Am încercat să vedem care este profilul acestor uh, cetățeni sau rezidenți belgieni care au legătură cu companii offshore și nu ne-a surprins faptul că au fost o uh, un număr mare de persoane din industria financiară dar și în domeniul diamantelor, uh, domeniul care s-a remarcat și în cadrul Swiss Leaks. Deci e vorba de circa 60 de persoane care lucrează în acest domeniu. Interesant este că aceste offshore-uri au fost create după anul 2000 uh, cu un vârf în 2004 și dacă ne uităm cum au luat legătura cu uh, Mossack Fonseca din Panama, constatăm că desul s-a întâmplat prin intermediarul băncilor elvețiene. Deci, iată, am încercat să vedem care este și rolul intermediarilor. Și o cale ducea prin Luxemburg, cealaltă prin Elveția. Iată cele două rute clare. Un alt caz despre care am scris în Belgia s-a referit la fostele companii subsidiare ale Dexia. Știți că a fost un uh, grup bancar francez-belgian care aveau o sucursală în uh, Luxemburg, Banc Internațional de Luxemburg, care <clears throat> de asemenea avea o sucursală denumită Experta, care avea rol de intermediar între uh, beneficiarul final și Mossack Fonseca, pe de altă parte. Interesant a fost să uh, constatăm că expertă în uh, analiza datelor efectuate de Consorțiul Internal al Jurnaliștilor de Investigație s-a dovedit că a intermediat uh, peste 1600 de înființări de firme offshore. și atunci când am publicat uh, informații despre Bahama Leaks, am constatat că alte sucursale ale grupului Dexia uh, figurau și aici ca intermediar, dar prin un alt lanț de intermediere din uh, Elveția. Așa cum vă spuneam, experta făcea parte din grupul Dexia prin intermediul Băncii Internaționale din Luxemburg și Important de știut este că Dexia a fost salvată din banii contribuabililor uh, în Belgia. Iată, interesant de constatat că acest uh, grup uh, bancar a jucat un rol atât de important în înființarea de firme offshore. Multe documente utile din acest dosar au arătat că mm, reprezentația experta se implicau uh, și cu cunoștința sediului din Bruxelles, de fapt. Reacția celor de la experta se vede în acest e-mail în care se spune că toate informațiile și activitățile se desfășoară în conformitate cu uh, legislația europeană. Este deseori răspunsul pe care îl primim atunci când persoanele sunt confruntate cu rezultatele investigației noastre. Um, Dexia, dar și Fortis s-au dovedit a avea un rol în crearea de companii offshore. Una dintre acestea a fost Intertrust um, și aici când am făcut această descoperire, ni s-a spus că funcționau ca back office pentru câteva mii de clienți. Deci, iată, vorbim de mii de clienți, dar doar um, câțiva au apărut în Panama Papers. Pentru că probabil există și alți jucători în această piață de creere a firmelor uh, offshore. S-au uh, publicat peste 20 de articole în uh, mass media din Belgia și sau uh, urmările au fost ca, că 239 de dosare au fost deschise de către Inspecția Fiscală din Belgia. Un alt, o altă consecință este aceea că și Parlamentul belgian a creat o comisie de anchetă pentru Panama Papers. Apoi, Guvernul belgian a demarat negocieri cu Panama pentru a cădea de acord cu privire la schimbul de informații fiscale și un ultim punct de menționat uh, la domeniul impact este că a fost lansată și o anchetă judiciară de către uh, procuratura belgiană, care însă nu ne poate oferi mai multe detalii în momentul de față. În uh, încheiere, aș dori să mă refer și la importanța avertizorilor în Europa, pentru că fără ei n-am fi discutat LuxLeak, n-am fi discutat Panama Papers, n-ar fi apărut și informații din Bahamas mai recent și de aceea rugămintea pe care vă adresez este ca și pe viitor să vă îngrijiți ca acești avertizori să-și poată face auzit glasul. Mulțumesc! Herzlichen Dank, Mulțumesc, domnule Clerix. Ultimul punct este deosebit de important pentru noi, protecția avertizorilor este un obiectiv esențial pe care trebuie să-l avem în vedere în a îmbunătăți condițiile pentru aceștia, pentru că fără acești, aceste publicații și aceste dezvăluiri, nu ar fi posibil să facem progres în ceea ce privește echitatea fiscală. Mulțumesc foarte mult. Are acum cuvântul Oliver Zilman uh, din uh, Elveția, din partea mm, revistei Le Dimanche. Mulțumesc. Aș ilustra un caz foarte specific, fără a vă da prea multe statistici. Un caz care ar putea fi interesant pentru o anchetă a Uniunii Europene și se focalizează pe Cipru și Elveția. Cipru este o jurisdicție a Uniunii Europene și ca atare trebuie să fie supravegheată de organismele UE. Panama Papers a arătat uh, în mai multe cazuri lipsa de transparență în industria offshore, să o numim așa, din Cipru. Uh, juriști s-au dovedit uh, posesorii unor companii offshore și acționau ca directori. Am găsit uh, în Cipru conturi bancare deținute de intermediari și juriștii uh, ciprioți utilizau o lacună legislativă din Elveția. Vreau să vă expun un caz pe care poate îl știți. Vedeți în această imagine pe Sergei Roldugin, unul din apropiații lui Putin, și asta deja de 40 de ani, este nașul de botez al uh, fiului întâiului născut al domnului Putin. El este un muzician și aparent nu deține niciun fel de avere. Uh, a doua uh, parte a istoriei, domnul Covalciuc, potrivit uh, Departamentului de Stat uh, pentru Trezorerie, el este bancherul personal al domnului Putin și din 2014 uh, e supus la anumite sancțiuni. Ce se întâmplă acum? Banca domnului Kovalciuc pune pe picioare o companie offshore în Panama, numele domnului Roldugin, un muzician și nu înțeleg de ce un muzician ar avea nevoie de o companie în Panama. Însă, iată ce au făcut. Domnul Covalciuc e cel mai mare acționar al băncii Rosia, o bancă care gestionează deci întreaga afacere. Compania însăși a fost uh, preluată de Mossack Fonseca. Mai multe astfel de companii din Panama aveau conturi bancare în Cipru și, practic, banii se aflau în Cipru. Însă, bineînțeles, administratorii eh, vreau să se ascundă și au angajat ca atare niște avocați de la Zurich, din Elveția, care uh, se ocupau de toate contractele, plățile, transferurile și, în numele domnului Roldugin, uh, derulau întreaga activitate. Iată aranjamentul. Dacă ne uităm acum la Panama Papers și încercăm să înțelegem, aflăm că domnul Roldugin nu figurează nicăieri, el e inexistent în documente, deși e proprietarul de drept al companiei și constatăm că banca lui Covalciuc uh, lucrează prin intermediul avocaților elvețieni. Și, practic, primesc uh, împrumuturi uriașe pentru aceste companii, bani care sunt vărsați într-o bancă rusească din Cipru. Milioane și milioane de dolari, acele, toate acele contracte se găsesc în Panama Papers. Acești bani sunt uh, transferați mai departe către locații suspecte. După părerea noastră, dar și a experților bună oară, banii se îndreaptă către rezorturi hoteliere, Uh, deținute de anturajul lui Putin, uh, locații bunoră unde fica dumnealui s-a căsătorit, ceva mai încolo și-a organizat nunta. Apoi, banii se mai duc la producători de arme sau la, se îndreaptă către cumpărarea unor produse de lux, cum ar fi un iaht. Vorbim de aproximativ 2 miliarde de dolari. Acum, marea întrebare este, sigur, aranjamentul e cât se poate de suspect, implică miliarde, implică uh, persoane politice la vârf, dar întrebarea este cine controlează toate aceste lucruri în Cipru. Sunt banii în bănci, Există o bancă rusească în Cipru care 2008 funcționează acolo, e deținută chiar de statul rus și ne întrebăm dacă funcționarii acești, acestei bănci știu de unde vin banii. Pe de altă parte, sunt și avocații din Elveția care administrează practic fondul, care controlează practic totul. Și tot în Elveția uh, un avocat are obligația de diligență pentru compania sa, adică a ști de unde vin banii, încotro se îndreaptă și cine este uh, deținătorul real. Trebuie să știți că uh, Mossack Fonseca oferă așa numitul serviciu de uh, directori fantomă. Adică o persoană în Panama care semnează contractele își oferă practic semnătura în ce privește toată activitatea unei companii offshore, fără însă a administra realmente uh, compania în Elveția există o lacună legislativă care spune că dacă nu semnezi pentru o companie, atunci nu ai obligația de diligență și asta deloc. Asta înseamnă că avocații elvețieni pot să facă orice vor nu trebuie să uh, analizeze ce se întâmplă cu aceste entități uh, offshore pentru că nu semnează contractele ei înșiși. Atunci înseamnă că cei din Panama, cei care semnează, ar trebui să controleze lucrurile și sunt tehnic responsabili și ar trebui să aibă obligația de diligență. Și când noi am întrebat pe cei din Panama, după investigația domnului Roldugin, v-ați uitat uh, la ce se întâmplă? Știți că e vorba de anturajul lui Putin? Uh, Uh, ei au spus că nu cunosc pe nimeni, nici pe Lugi, nici pe nimeni altcineva și în scris au răspuns că au o firmă de prestigiu în Elveția care aplică toate bunele practici, obligația de diligență uh, potrivit uh, legislației. Altminteri, uh, altfel spus, uh, spun că ei și-au îndeplinit propriile obligații. Până la urmă, uh, eu zic că nimeni nu controlează uh, această afacere. Ce am găsit noi în Panama Papers arată că se exploatează lacunele și eu aș spune că printr-o astfel de schemă este posibil ca anturajul apropiat al domnului Putin să, prin împrumuturi ascunse, prin intermediul unei regiuni din Uniunea Europeană, să controleze miliarde și miliarde ascunse în acești bani. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și pentru că ați respectat timpul. Și acum cred că trebuie să trecem în partea cealaltă și o să rugăm pe doamna Stein să vină aici și pe colegul dânsei. Vielen Dank. Mulțumesc. Äh, o salut pe doamna Julia Stein și pe domnul Stroțic de la Norddeutscher Rundfunk din Germania, care sunt împreună parte din consorțiul care a anchetat. Vă rog, doamnă Stein, aveți cuvântul. Fără microfon. Mulțumesc foarte mult pentru această invitație și pentru ocazia pe care ne-ați dat-o pentru ca să vă explicăm cu ce ne ocupăm. Uh, Dumneavoastră, ca și comisie de anchetă, căutați încălcări împotriva dreptului european sau eventuale lacune în activitatea comisiei, din câte am înțeles. Însă nu este foarte ușor, nici măcar într-un leak foarte mare, să constați o încălcare a dreptului și să mai ales să-l demonstrezi. De multe ori lipsește o informație esențială pentru care, de exemplu, ar trebui să fie anchetator fiscal sau uh, poate de la serviciu secret sau poate de la poliția care se ocupă de cazuri penale, dar din păcate noi suntem doar jurnaliști. Totuși am reușit în anumite cazuri să constatăm încălcări ale dreptului din partea firmei Mossack Fonseca atunci când uh, sancționatul Rami Mahluf, care este verișorul lui Assad, este clientul lor, se știe foarte clar că acesta a primit sancțiuni. S-au mai găsit și alți uh, infractori prin Panama Papers, iar faptul că ei au rămas clienți și au fost ascunse um, în continuare uh, averile lor este o clară încălcare a dreptului. Însă, după aceea, Ceea ce este mai dificil este să arăți cum a fost favorizat cineva sau cum a fost ajutat. Mai mult decât încălcările concrete împotriva dreptului, mă deranjează, de exemplu, e prea devreme pentru acest clip, așadar mă îngrijorează faptul că se procedează foarte sistematic. Faptul că este legal, de exemplu, să ai o firmă fantomă, deja aici avem o problemă foarte mare, după părerea mea, pentru că e legal să oferi, de exemplu, o firmă fantomă spre vânzare. Este legal să faci publicitate ca um, o astfel de construcție să rămâi um, anonim atunci când ești beneficiarul ei. Pentru că aceasta nu face decât să creeze premizele pentru o afacere de uh, subterană, unde nu se mai poate nici măcar verifica dacă este legală sau nu, pentru că este invizibilă. Uh, foarte mulți ofertanți în toată lumea fac publicitate pentru firme fantomă. Mossack Fonseca nu este decât vârful icebergului. Panama nu este decât una dintre oazele de fiscale. Și băncile nu sunt decât unii dintre intermediarii din aceste afaceri. Dacă vă uitați în internet și bateți uh, creat firmă fantomă, puteți să faceți aceasta în toate limbile, o să găsiți foarte multe oferte. Și ne miră că un model de afaceri care creează atâta scandal la nivel public poate să fie, de fapt, să se facă reclamă pentru el atât de bine public. De exemplu, se asigură o confidențialitate totală, între ghilimele. De asemenea, se mai asigură și o ridicată anonimitate și protecția sferei private și ba chiar se face publicitate, citez, fără niciun fel de impozit pe firmă. Mi se pare și amuzant că Întotdeauna Panamaul este pe prima listă, pe primul pe listă, se spune că are o reputație foarte bună, citez. Întreprinderile fac uh, publicitate și despre cât de simplu este să creezi o firmă fantomă. Nu este nevoie decât de un pașaport și o adresă și cu puține clicuri, cu puține clicuri devii proprietarul unei proprii firme, ca și cum ai putea să comanzi, ca și cum ai comanda ceva absolut uh, trivial. Diferența este însă că printr-o firmă fantomă poți să faci afaceri legale sau ilegale pentru că nimeni nu mai poate să le controleze. Pentru documentarul nostru pe care l-am făcut pentru NDR-ARD, care se numea Panama Papers, am încercat, uh, de exemplu, să creăm o firmă și am reușit. Apoi am urmat uh, urmele acestei firme în Panama și raportor, reporterul nostru Christoph Lütkert a fost acolo și sper să vedeți în acest video ce a constatat când uh, s-a dus uh, să-și cunoască firma în Panama. Bun, atâta timp cât nu funcționează, o să pot pur și simplu să vă descriu ce am uh, constatat. Mi s-a spus că e internet aici, dar la Parlamentul European nu merge internetul. Am uh, căutat așadar adresa firmei noastre, am ajuns la adresa indicată de GPS și am ajuns la un magazin era un magazin într-o clădire foarte înaltă, un zgârienor. Nu era foarte ușor să intri acolo, n-am putut să intrăm în propria noastră firmă foarte ușor. A trebuit să ajungem la etajul 19. La etajul 19 ne-am mirat pentru că tot ce am văzut acolo era doar un șantier. Căutările noastre pe internet ne-au uh, arătat că sunt 6.000 de firme la aceeași adresă. 6.000 de firmă care își derulează într-un șantier activitatea. Când am văzut aceasta, mi-a fost destul de clar cât de absurd este acest model de afaceri. Trebuie să dai de două ori click, nu trebuie să intri în nicio bancă, nu trebuie să vorbești cu nimeni, anonimitatea este absolut totală ca pe internet și uh, devii proprietar de firmă imediat. Cum se poate să fie legal așa ceva? Cum se poate ca o firmă să facă publicitate că uh, numele celui care vrea să o creeze nu va putea fi trasabil înapoi? Cum se poate să fie permis acest model de afaceri? Uh, Chiar dacă ar exista un registru al celor îndreptățiți să își creeze o firmă, foarte multe cazuri ar cădea prin această plasă prea puțin uh, des, densă. Când se face, în fine, un schimb de informații și când devine aceasta standardul, când se face un registru, acestea sunt întrebările mele. Deci, e nevoie de un cadru juridic, iar dacă Parlamentul European ar putea să mai uh, întețească presiunea politică pentru a face așa ceva, ar fi foarte bine. Mai sunt foarte multe încălcări care nu au fost încă uh, Um, identificate, toate autoritățile încercă să le identifice și în Germania. Acolo autoritățile financiare din landul Nord, Renania de Nord-Vestfalia au creat uh, și au analizat o, ba, o bază de date online și au găsit 400 de firme offshore. Iar acum anchetele sunt în curs și în landurile germane. Și din nou bancile germane au fost primele care au uh, intrat în lumina reflectoarelor și dau cuvântul colegului meu pentru ca să continue povestea de aici. Vă mulțumesc foarte mult, văd că filmul tău nu merge, nu? Îl puteți vedea în internet și o să vedeți etajul uh, cu șantierul de care vă vorbeam. Mulțumim foarte mult, domnule, doamnă Stein, domnul Ștroțec. Da, mulțumesc foarte mult, Iulia, stimați uh, deputați. Aș dori la rândul meu să vă mulțumesc pentru această invitație și să plec de la ce se, cele spuse de Iulia și anume de la rolul important al intermediarilor și interpușilor, astfel încât să poți ajunge până la urmă la Mossack Fonseca. Cred că un jurnalist nu ar considera că trebuie să se ocupe de o, un birou de avocați din Panama. Uh, dar de ce o facem acum? Pentru că este vorba totuși de încălcări ale legislației, care până la urmă se petrec aici, în mijlocul nostru, în Europa. În acest sens, însă trebuie să înțelegem cum funcționează sistemul. Mossack Fonseca lucrează, ca în multe alte situații de offshore, nu direct cu clientul, ci există un sistem de interpuși, intermediari, care așa cum o spune deja denumirea, constituie un fel de etapă intermediară între client și Mossack Fonseca. De ce se procedează așa? Asta am auzit uh, și noi în repetate rânduri. Pentru că atunci biroul de avocatură din Mossack Fonseca poate să spune că nu a lucrat niciodată cu acești uh, clienți ci doar cu intermediarii. I'm actually part of the offshore. Vielleicht können wir den kurzen Teil. Okay, alles klar. Ähm, es ist gleichzeitig eine Form. În același timp, este vorba de un fel de externalizare a responsabilității. Este o funcție pe care o îndeplinesc băncile și pe care uh, Um, Mossack Fonseca nu mai trebuie să o facă. Am denumit-o outsourcing a uh, diligențelor necesare, nu? Este practic o manieră de a transfera răspunderea acolo unde se dorește și aici nu e vorba doar de schimburi între bănci, ci și de administrarea transfrontalieră. Și evident că totul reprezintă de fapt un model de afaceri. Mossack Fonseca, ca birou de avocatură din Panama, probabil că n-ar fi avut posibilitatea singur să achiziționeze niciodată atâția clienți. Până la urmă, este vorba de atragerea clienților potenți ai băncilor. Și toate aceste demersuri, de regulă, lasă mult mai puține urme decât dacă te-ai adresat direct uh, biroului de avocatură Mossack Fonseca. Practic te duci și vorbești cu consultantul tău bancar și uh, lucrurile se aranjează. bineînțeles că uh, dacă uh, Până la urmă vin inspectorii fiscali, uh, mai există și răspunsul că firma nu mi-aparține pentru că a fost creată de bancă și așa mai departe. Există în același timp și uh, schimbul la nivel personalului între Mossack Fonseca și bănci dar și documente scrise. Și, în practic, e ca și cum mai dau o comandă pe Amazon. Înainte de dosarul Panama Papers au mai existat și alte dezvăluiri și și acolo am încercat să vedem cine Uh, dintre bănci acționează și în acest sector. Este vorba de șase din cele șapte mari bănci din Germania care au organizat, au oferit o structură offshore pentru clienții noștri. Este o practică de afaceri, un model la urma urmei. Și dacă ne uităm la nivel mondial, numărul este similar este vorba de 13 dintre cele mai mari 20 de bănci. Nu este vorba doar de vânzarea de firme fantomă, dar banca mai câștigă și de pe urma banilor pe care îi ascunde undeva și acești bani de regulă nu se află în Panama, ci într-o bancă din Luxemburg sau din Elveția. Uh, în cazul Germaniei au mai participat în aceste uh, demersuri și uh, bănci care au capital de stat, așa numitele bănci ale landurilor. Implicați sunt, desigur, numeroși avocați, administratori de averi. Este un sector foarte amplu, o piață nereglementată, mulți consultanți uh, privați care mm, sunt uh, care acționează pe cont propriu. Vreau doar să includ și pe aceștia, însă eu cred că dumneavoastră ar trebui să vă concentrați mai mult asupra băncilor, pentru că în cazul lor uh, s-a ancorat acest sistem pe deplin. Evident, există și birouri de avocatură care oferă astfel de servicii sub forma unui ghișeu unic. Apoi mai sunt și uh, consultanți uh, fiscali uh, sau uh, experți contabili. Pentru a evidenția aceste lucruri, am încercat să uh, strâng câteva date concrete. Uh, doar în cadrul dosarului Panama este vorba de 500 de bănci la nivel mondial. Circa 30 din acestea venind din Germania, care activează în Germania sau sunt înregistrate în Germania. Dintre cele mai importante 10 bănci de intermediere, 4 vene, sunt din Luxemburg, 3 din insulele Canalului, 2 din Elveția și una din Monaco. Filialele bancare, așadar, de unde se desfășoară aceste activități, pot fi uh, la acestea se poate ajunge foarte rapid cu nu sunt undeva departe în Panama. Am primit un e-mail din partea Mossad Fonseca din Luxemburg în mai 2005, în care ni se uh, spune că n-ar trebui să surprindă pe nimeni dacă în Europa vânzările merg extrem de bine. Este vorba de 115 astfel de companii create într-o săptămână de către un birou din Luxemburg. Deci uh, în Luxemburg, nu în Panama sau în Bahamas. Aceste afaceri practic au loc sub ochii noștri chiar în momentul în care vorbim. Colegii de la Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație au uh, făcut și o sinteză a celor care sunt uh, intermediari pentru diferitele dosare Panama sau Bahama. Este vorba de 24.178 de nume cu toți uh, desfășurând model de afaceri care practic ajuc, aduc prejudicii modelului nostru uh, de societate. Eu, poate n-ar fi o idee rea să invitați uh, pe toți pentru a vă explica cum își câștigă pâinea până la urma urmei. Mulțumesc foarte mult, domnul, mult domnule Stroțic și domnul Stein. Iar acum am să rog pe următorul uh, vorbitor să ni se alăture la prezidiu. Este vorba de doamna Cnus. Herzlich willkommen, Frau Mina Knus. Bun venit, doamnă Mina Knus, din partea uh, companiei de radiodifuziune din Finlanda. În documentația care v-a fost uh, transmisă înaintea reuniunii există și uh, curriculum vitae al tuturor jurnaliștilor invitați, dar pot să renunț la alte prezentări. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru invitație. V-am furnizat un uh, document mult mai detaliat. Am încercat să rezum într-o prezentare scurtă idei foarte multe. Și dacă știi cum funcționează sistemul de PowerPoint, așa, da, mulțumesc. Am uh, împărțit prezentarea mea cu ce am aflat în Finlanda în patru grupuri. Cred că cele mai importante grupuri pe care dumneavoastră trebuie să le analizați se referă la intermediari și în special băncile, pentru că e modalitatea industrială de a oferi servicii offshore. Cele mai importante cazuri din Finlanda sunt Nordea și Metso în parte, ambele companii sunt proprietatea statului. Iată ce am aflat despre Nordea. E vorba de peste 400 de companii offshore care pornesc de la biroul Nordea din Luxemburg. Și din Elveția se lucra, dar în principal din Luxemburg se ofereau aceste companii offshore în Panama și unele în uh, insulele Virgine Britanice. Uh, Nordea este un client activ al Mossack Fonseca și de acum înainte înțelegeți ce înseamnă asta. Clientul vis-a-vis -vis de Mossack Fonseca este un intermediar și se utilizează de mai multe straturi de secretizare, directori fantomă, fundații, organizații. Am găsit, de exemplu, o parte a unui e-mail scris de către Nordea Luxemburg către Mossack Fonseca, care uh, cerea ștergerea numelui un uh, director fantomă pentru că această persoană murise de 8 ani. Eliminați numele său sau schimbați numele în toate documentele. Acest document din 2008 arată Uh, o semnătură a unei persoane care uh, decedase în 2005. Nu are nimic de a face cu Nordea în mod direct, dar arată, arată cât de absurd este acest sistem al directorilor fantomă. Am mai găsit uh, multe cazuri de antedatare. Aici, Nordea cere uh, Mosec Fonseca să antedateze cu 2 ani anumite documente. O să Consec că spune, bineînțeles, putem antedata documente ă, dacă plătiți. Dacă antedatăm cu un an, e vorba de 200 de dolari, dacă antedatăm cu 2 ani, costă 350 de dolari. Iată cum se lucrează. Cazul Nordea, facerea Nordea, a fost o colaborare jurnalistică foarte importantă cu colegii din mai multe țări nordice. Uh, am găsit foarte multe împrumuturi obscure. Uh, existau uh, procese verbale a unor întâlniri foarte strani între Mossack Fonseca și Nordea. E un joc de șoarecele și pisica. De câte ori apare o lege sau directivă nouă, aceștia încearcă să găsească noi soluții pentru a deplasa fondurile într-o altă jurisdicție. Deci e un joc foarte interesant și comentariile lor sunt foarte interesante. Cred că Panama Papers, ceea ce revelează, e faptul că procesul continuă, chiar și după lansarea alertei. Am sărit peste un slide, era vorba de contextul Nordea. Nordea a fost avertizat de mai multe ori de autoritățile fiscale suedeze pentru că se bănuia că există un sistem de spălare a banilor. Și e evident în Panama Papers că Nordea nu a luat nicio măsură. Celălalt Celălalt caz este compania Mezzo, companie industrială, care deține inclusiv fonduri de pensii. Și aici era vorba de un caz de spălare de bani. Pe scurt, managerul Mezzo, care lucrează în Rusia, a canalizat bani în propria lui companie uh, fantomă din Panama. Deci, vindea produse Mezzo către o companie rusă, dar plata se făcea printr-un, de către uh, compania lui din Panama, printr-un cont bancar din Elveția și apoi aceleași produse uh, erau vândute unei companii suedeze cu un preț de șase ori mai mare. Surplusuri de bani mergea într-o companie britanică și apoi de acolo înapoi în compania offshore a acestei persoane din Panama. Toate aceste conturi secrete și aceste companii offshore permit astfel de tranzacții și e vorba de zeci de milioane de euro, de aur sau alte metale prețioase. Toate acestea se fac prin administrarea Mosec Fonseca. E o afacere uriașă. Aici este un alt strat de uh, secretizare pentru că nu știi practic cine realmente efectuează toate acele tranzacții. În Finlanda, poliția nici măcar n-a început să investigheze acest caz. Se pare că uh, acest caz Mețo nu este investigat uh, nicăieri, deși foarte multe țări europene sunt implicate. De ce s-ar putea ca ei să-și continue povestea de succes liniștiți. Acest lucru s-a întâmplat uh, și cu uh, compania suedeză sau italiană corespondenta. Vreau să vă mai spun un lucru important, cred eu. Uh, Există un caz pe rol în Finlanda. Autoritățile fiscale finlandeze au invocat Panama Papers și ne-au solicitat uh, cercetarea, investigația jurnalistică și dintre toate autoritățile fiscale, uh, cred că au fost cei mai agresivi. Nu știu ca alți jurnaliști uh, implicați în proiectul Panama Papers să fi fost solicitați de autoritățile lor fiscale noi am refuzat pentru că nu vă putem uh, oferi pe tavă uh, toate documentele din Panama Papers, dar e un caz deja instrumentat la Helsinki. Avocații spun că decizia ar putea interveni vara viitoare, după care se va putea proceda la un apel și așa mai departe. E o poveste lungă, dar e interesant pentru că Finlanda e pe locul întâi în ce privește libertatea presei în lume. Și avem o protecție a surselor extrem de puternică, deci și din acest punct de vedere eu zic că e un caz ce merită urmărit. E o amenințare la jurnalismul de investigație și la tot ce înseamnă protejarea surselor. În concluzie, ce am învățat de la Panama Papers? Trebuie să vedem care sunt intermediarii, clienții. Transparența, desigur, e probabil aspectul cel mai important. Există atât de multe straturi de secretizare în această lume offshore, iar uh, registrele de comerț uh, ar trebui să încerce măcar să devină transparente. E o rușine pentru Europa uh, că nu sunt protejați avertizorii de integritate, cazul LuxLeaks și toate celelalte și cred că e o rușine pentru Europa. Mulțumim! Mulțumesc foarte mult, doamnă Knus. Vreau să mulțumesc uh, tuturor uh, pentru recomandările pe care ni le-ați uh, prezentat până acum. Suntem puțin în întârziere față de programul nostru, mai ales pentru că am început cu 10 minute mai târziu și sper ca acum să putem să trecem bine prin runda de întrebări. Avem doi coraportori în Parlament pe care i-am numit. E vorba mai întâi de uh, colegul Iepe Cofot de la Socialdemocrați și al doilea coraportor, domnul Petr Iezec de la ALDE, de la Liberali. Cei doi coraportori o să primească acum cuvântul. În total, 5 minute, vă rog. Domnul Cofot, mai întâi. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să încep prin a mulțumi foarte mult uh, oaspeților noștri. Cred că această reuniune este una extrem de importantă, este prima din comisia noastră și vreau să mulțumesc în primul rând uh, jurnaliștilor, avertizorilor, whistleblowerilor, așadar, pentru că au contribuit la activitatea noastră. Curajul lor este esența jurnalismului pe care ne bazăm noi după aceea. Vedim, vedem că, de exemplu, în lumea aceasta obscură, evaziunea fiscală este extrem de mare, și partea ascunsă a finanțelor care țin de crimă organizată, corupție și altele este foarte mare. Vedem nume precum uh, Putin, uh, oficial de la FIFA, uh, fostul premier islandez sau alte, alți reprezentanți importanți ai lumii publice. Noi vrem să, sistem, să schimbăm acest sistem și vrem ca să rezolvăm problemele care vă preocupă și pe dumneavoastră. O întrebare către dumneavoastră este, aveți obstacole legale sau presiuni politice în munca dumneavoastră de anchetatori? E foarte important să înțelegem acest lucru. Am văzut un uh, caz în fața Curții de Justiție de la Luxemburg și vreau să știu și care este legislația pe care ați vrea să o schimbăm în lupta împotriva evaziunii fiscale și a spălării banilor. Vreau să ne spuneți mai multe, vă rog, dacă se poate cu detalii. Mulțumesc. Bine, mulțumesc pentru întrebare. Cine dorește să răspunde la întrebare dintre jurnaliști? Da, vă rog. Mulțumesc pentru întrebare. În ceea ce privește obstacolele legale și presiunea politică, eu vorbesc pentru Belgia. Nu pot să vorbesc despre alte țări, pentru că trebuie să fim conștienți de faptul că libertatea presei este ceva foarte important. Avem aici o protecție destul de bună în Belgia Libertatea presei nu a fost, uh, de fapt, împiedicată de obstacole legale, nici nu am avut presiuni politice. Sigur că au existat avocați care au încercat să ne convingă să nu uh, publicăm articolele din mai multe motive, dar acestea fiind zise, foarte mulți colegi din alte părți ale lumii, din alte țări mai puțin democratice, cu reputație mai puțin uh, liberală, democratică, într-adevăr au o viață mult mai dură decât noi. Mulțumesc. Domnule Cofod, puteți să mai puneți o întrebare suplimentară dacă vreți. Da, mulțumesc. Tot uh, către jurnaliști vreau să știu care legislație doriți să fie schimbată în lupta împotriva spălării banilor, a evaziunii fiscale și a fraudei. E foarte important pentru noi pentru că am văzut, de exemplu, că intermediarii la ultimul caz au uh, profitat de pe urma legislației uh, cu lacune. Ne-ar interesa foarte mult să știm părerea dumneavoastră pe ce am putea noi să facem ca să schimbăm ceva. Doamna Stein dorește să ia cuvântul. Vă rog, vreți să completați, doamna Stein? Da, în detalii ei sunt problemele și diavolul așa se spune că stă în detaliu. E vorba aici însă de principiu, de modelul uh, de afaceri despre care vorbim. E un model de afaceri care există în lume în care așa numitul beneficial owner, proprietarul, și beneficiarul rămâne anonim și se face chiar publicitate pentru aceasta. Faptul că e legal așa ceva mi se pare de fapt îngrozitor pentru că se face publicitate pentru ceva ilegal. Faptul că nu poate fi văzută de toată această mașinărie e și mai um, problematic și în uh, afacerea aceasta cu bani uh, ascunși în firme fantomă se ascund, bineînțeles, și foarte mulți infractori care poate sunt alături de oameni normali, dar sunt și infractori și persoane care profită de sistem. Fără microfon. Nu trebuie să folosiți la maxim timpul, dar mai aveți voie să răspundeți. Da, și eu am o altă întrebare, într-adevăr, încă una. Mă bucur că ați spus mai mulți că băncile în Europa joacă un rol important. Aș vrea să ne spuneți mai concret câte cooperante sunt băncile în anchetele pe care le faceți, în activitatea noastră de jurnaliști. E foarte important ca acest intermediar băncile să fie cooperant. Puteți să ne spuneți dacă acolo întâlniți obstacole sau ce putem face pentru ca ei să fie mai cooperanți? Mulțumesc. Da, mulțumesc pentru întrebare. Cine dorește să răspundă? Doamna Cnus? Eu pot să răspund. No. Ok. În cazul Nordea, impactul în țările nordice a fost foarte mare în Finlanda, mai multe partide politice sau sindicate, persoane fizice au plecat de la acea bancă în momentul în care s-a aflat ce a făcut. Deci a trebuit să ia foarte în serios ceea ce s-a întâmplat. Au făcut o investigație internă la Luxemburg și cred că publicitatea a făcut ca ei să ia în serios problema pe care o aveau. Colaborarea cu interviurile noastre Uh, pentru interviuri a fost bună. Acum că au văzut cât de mare a fost impactul, uh, oamenii uh, s-au speriat. Într-adevăr, a, fost, a avut consecințe faptul că s-a făcut publicitate pe afacerile necurate ale băncii. Da? Președintele din nou fără microfon. I, I just wanted to add from din perspectiva Elveției, vroiam și eu să adaug ceva despre bănci. În țara noastră a existat o schimbare. Dacă ne uităm cronologic, vedem că um, în 2005, 2006 și 2007 au fost uh, fondate foarte multe companii offshore pentru a evita măsurile de austeritate europene. Atunci, de fapt, au fost create foarte multe uh, conturi în exterior, însă în ultimii 2-3 ani au fost, de fapt, transferate la avocați și sunt mult mai reglementate decât băncile, au mult mai multă experiență decât uh, băncile. Deci ar fi bine dacă ne uităm uh, la recentul, la trecutul recent și să nu uităm să ne uităm, analizăm și avocații, că și ei au un rol de intermediar. Acum, Pieter Iace, care cuvântul din partea ALDE. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să îi felicit pe toți jurnaliștii care sunt implicați în astfel de activități, pentru că spiritul dumneavoastră de cooperare și uh, felul în care lucrați în echipă este admirabil. Vreau să știu părerea dumneavoastră despre următoarele. În primul rând, uh, în ce măsură se aplică aceste revelații um, la Uh, alte cazuri. Care este volumul uh, investigațiilor? Adică știu că Panama Papers este vârful uh, icebergului. Nu vreau să vă întreb direct dacă lucrați și la alte lixuri eventuale, la alte dezvăluiri, dar înțeleg că indiferent de numele țării care este implicată în schemele de evaziune fiscală, schemele în sine sunt cam aceleași, cu o intermediar, cu companii fantomă. După părerea mea, cel mai important este că noi suntem în această situație și vreau să știu de ce lumea nu a fost capabilă să facă progrese în legătură cu această legislație. De ce s-a ajuns în continuare să existe așa ceva? Nu este o prioritate pentru guvernele din Europa? Nu sunt capabile să rezolve problema eficient și să uh, rezolve paradisurile fiscale sau e legislația europeană care pune problemă? Nu este suficient de bună. Doamna Stein a subliniat că problema cheie sunt companiile fantomă, anonimitatea lor și legalitatea acestei anonimități. Și a spus și că am avea nevoie de un cadru juridic mult mai bun. Pe viitor, întrebarea mea, deci cum putem să asigurăm că se vor implementa uh, recomandările pe care le vom face noi? Mass media va continua cu presiunea pe guverne? Înțeleg că opoziția e destul de mare din partea celor care au ceva de câștigat din sistemul acesta foarte abscons. Da, mulțumesc că ați pus o întrebare de două minute, trebuia să puneți un minut întrebarea. Cine dorește să răspundă de la jurnaliști? Are cuvântul doamna Stein. Da, cred că banii își găsesc uh, drumul ca apa și acesta este și motivul pentru care foarte puține s-au întâmplat până acum. Există întotdeauna interese conflictuale, chiar și în guverne. Poate că știți mai bine decât noi care e situația. Întreprinderile trebuie să rămână și competitive și de multe ori nu se poate aplica o reglementare foarte riguroasă de care ar fi nevoie până la urmă de multe ori la nivel internațional este de fapt foarte greu să ataci aceste afaceri cu firme fantomă, deși acesta ar fi singurul nivel la care am putea să acționăm. E greu să convingem țările, pentru mine acesta este pasul următor care ar trebui să urmeze acum. Mulțumesc, domnule Ștrocex, vreți să completați? Da, mulțumesc. Vreau și eu să revin la primul punct. S-a pus întrebarea cu privire la domeniul de aplicabilitate. Uh, și amploare. Ne-am uitat în documentele pe Bahamas Leaks, care au fost mai puțin mediatizate decât Panama, dar totuși sunt tot 157.000 de, 175.000 de firme, îmi cer scuze. Deci, din nou, aceeași amploare ca Panama Papers. Din câte știu eu, nu există cifre 100% fiabile, dar experții pleacă de la premiza că uh, volumul pe care îl aduce cu sine baza de date Mossack Fonseca este cam volumul anual al acestei branșe, pentru că noi am analizat documente pe 20-30 de ani și puteți să vă imaginați așadar cât mai este de descoperit dacă acesta este doar un an. Mulțumesc, o completare? Da, vă rog. E bine să subliniem că pașii legislativi care trebuie făcuți sunt de fapt în afara Uniunii Europene. Cele 21 de jurisdicții care sunt uh, numite în Panama Papers ar trebui ca aceste uh, locații să fie mult mai transparente și când spuneți că um, trebuie să fie transparente, ne referim la faptul că trebuie să se vadă cine e în spatele companiilor și trebuie să fie toate aceste informații disponibile. Deci presiunea politică pe țările respective e esențială țările numite și al doilea lucru foarte important e schimbul de informații. OECD-ul a început, de fapt, un exercițiu în acest sens, dar pașii legislativi esențiali pe care trebuie să-i facem sunt în afara Uniunii. Uniunea Europeană poate ajuta cu presiune politică. Mulțumesc, domnule Clerix. Acum trecem la vorbitorii numele grupurilor și are cuvântul mai întâi coordonatorul PPE, domnul Darius Rozati. Vă rog. Darius. Da, mulțumesc. Vreau și eu să mulțumesc uh, jurnaliștilor pentru că ne-au dat aceste informații detaliate și foarte interesante despre fenomenul pe care îl studiem. E o patologie, aș spune. Am două, trei întrebări rapide. Prima. Care sunt lacunele legislației Uniunii? în spălarea banilor, în directiva antispălarea banilor și în directivele și reglementările sau regulamentele um, despre schimbul de informații. Ce ne puteți spune acolo? Care, care ar fi pașii necesari, după părerea oaspeților noștri? 2. Unde au greșit statele membre? Unde n-au implementat legislația europeană? Și în ce măsură n-au făcut-o? Toate aceste cazuri patologice de care s-a vorbit au fost cauzate de ce? De o implementare insuficientă a legislației existente în domeniul comunitar? Și în final, știm că factorii foarte atractivi uh, pentru fondarea unei firme offshore sunt exact uh, anonimitatea și uh, impozitarea foarte scăzută. Ce putem face la nivel european pentru ca să nu mai fie atât de atractiv? Știu că e nevoie de presiune politică, e clar, dar ce putem face de partea noastră pentru ca să impunem o obligație asupra cetățenilor și companiilor care se înregistrează în Uniunea Europeană să raporteze aceste activități pe care le au uh, offshore sau în paradisuri fiscale? Mulțumesc, spune președintele. Cine dorește să răspundă? E o întrebare foarte dificilă pe care, de fapt, va trebui să ne opunem și la finalul uh, activităților noastre, ca și comisie. Va trebui să avem și un răspuns la ea. Doamna Stein, vă rog. Da, vreau să vă dau o, uh, o idee. Cazurile foarte interesante din Panama Papers, cum ar fi cel al premierului islandez, nu sunt, de fapt, uh, posibile din cauza legislației, ci din cauza unei lipse a moralei pentru că era conștient de ceea ce s-a întâmplat și multe lucruri erau legale. Însă întrebarea este ce trebuie să se schimbe în legislație. Dacă mă întrebați așa ceva, atunci da, e nevoie de un registru. Un registru trebuie să fie în conect interconectat cu alte registre, trebuie să existe un schimb mai bun de informații, toate țările trebuie să participe la schimbul de informații și în cadrul tuturor țărilor trebuie să se garanteze că funcționează schimbul de informații. Pare să fie destul de dificil din partea statelor membre să participe și după aceea trebuie îmbunătățit sistemul. Da, mulțumesc, vă rog, domnul Tilman. Da, aș mai sublinia două puncte, pentru că avem legislație foarte destul de strictă în Uniunea Europeană dacă ar fi respectată, dar nu este am avea mai puține probleme dacă ar fi. În primul rând, e foarte important să avem nu numai un registru al uh, beneficiarilor și proprietarilor, cum avem, de exemplu, în Cipru, dacă după aceea nu se iau pașii următori. Pentru că vedem că există un astfel de registru și nu se întâmplă nimic cu el, deci trebuie să fie pus în aplicare de către statele membre. Acesta e primul punct și al doilea, cel legat de avertizor, de whistleblowers, pentru că articole sau seriale, ca să spun așa, precum Panama Papers, nu se pot întâmpla decât dacă protejăm avertizorii. Mulțumesc, doamna Knus. Uh, da, așa cum spunea și colegul meu, uh, registre transparente ar fi un element esențial și de asemenea mai multă colaborare între autoritățile fiscale. În cazul din Finlanda, de pildă, în loc să atace mass media, ar trebui să colaboreze mai bine decât o fac acum și să investigheze aceste cazuri. Mulțumesc, Darius. Mai uh, există 45 la, de secunde la dispoziție dacă mai doriți să faceți vreo observație. Dacă ar fi să întocmiți o listă neagră a țărilor care ar trebui anchetate, investigate ca primă prioritate ca fiind paradisuri fiscale sau uh, foarte prietenoși cu cei care practică um, evaziunea fiscală, care ar fi propunerea dumneavoastră? Pentru că în această comisie trebuie să ne organizăm activitatea cumva și trebuie să ne concentrăm asupra acelor țări unde astfel de practici sunt uh, foarte comune. Deci dacă ar fi să faceți o astfel de listă, care ar fi sugestia dumneavoastră? Uh, dacă cineva dintre dumneavoastră poate oferi un răspuns în acest sens? Bun, s-a notat ca temă de gândire. Mulțumesc și trecem acum la primul vorbitor din partea socialiștilor și democraților, domnul Peter Simon. Mulțumesc, domnule președinte. Prim întrebare este adresată domnului Stocic. Ați vorbit despre băncile de land, pentru că mm, au fost și ele implicate în sute de cazuri. Ați uh, vorbit despre implicarea lor, dar ați vorbit la prezent. Se vorbește de Hansa Landesbank, Bayern LB uh, și altele ca fiind implicate în astfel de activități la care însă ar fi renunțate. Pe de altă parte, însă, trebuie subliniat caracterul deosebit al acestor uh, bănci care, au, care sunt în parte și proprietate de stat și vreau să vă întreb care sunt uh, domeniile de afaceri în care s-au implicat cel mai mult. În ceea ce privește momentul uh, dezvăluirii, constatasem că de atunci și până acum, de fapt, multe dintre bănci au renunțat la o, aceste afaceri sau la o parte din ele, nu știm dacă au renunțat complet. Am găsit însă și cazuri în care bănci uh, de la an sau bănci care au fost salvate din banii contribuabilului au folosit astfel de practici. E vorba de bănci, uh, activități din ultimii 6-7 ani. Mă gândesc că situația nu este foarte diferită de celelalte bănci. Uh, sistemul acționează prin filiale din străinătate, prin sucursale din străinătate, din Luxemburg sau uh, din Elveția. În, în cazul Nordbank este um, o situație de afaceri ca toate celelalte în deservirea clienților, doar că banca are un număr mare de uh, clienți uh, portuari, Mulțumesc. Dacă mai vrea cineva să facă o completare. A doua întrebare se adresează domnului Zilman vis-a-vis -vis de declarația că avem de a face cu o externalizare a uh, obligațiilor de due diligence, de diligențe necesare, care sunt practic uh, astfel transferate către Panama, dar care nu ajung acolo ca responsabilitate pentru că, iată, există acei intermediari. În ceea ce privește legislația în ceea ce privește spălarea banilor. Ați analizat uh, situații de încălcare a legislației din Europa de către mari clienți bancari sau alții? În legislație se spune că avocatul Um, răspunde de uh, demersurile de due diligence Asta pentru Germania. Nu e cazul în uh, Elveția, de aceea se apelează uh, la avocați din Elveția. În uh, de aceea, 90% dintre clienți erau gestionați de avocați și nu de bănci și cu astfel de directori nominalizați. N-am găsit uh, cazuri în Germania de acest gen, am găsit însă în Elveția și și aici lucrurile se concentrează foarte tare în zona Geneva și nu e vorba de multe nume, dar este practic o afacere mică, dar extrem de profitabilă, care se gestionează din Elveția domnul Stork. În acest sens, aș, da, aș dori să vă mai dau un exemplu din Germania pentru a vă și prezenta cum funcționează lucrurile. Există o bancă din Hamburg unde au fost mai multe cazuri care au reușit uh, să evite o reglementare după modelul următor. Dacă cineva deține 25% într-o firmă, respectivul asociat trebuie verificat. Constatam însă că atunci când uh, se dorește evitarea acestei reglementări, uh, se mai introduce un alt acționar sau asociat, gen soția și așa mai departe, pentru a evita această reglementare. Mulțumesc foarte mult. Urmează doamna Virku Ruonen Lerner din partea ECR. În primul rând aș uh, dori să-i felicit pe jurnaliștii prezenți uh, pentru activitatea pe care au desfășurat-o. Sper că Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație își va continua activitatea în acest domeniu. Așa o întrebare în ceea ce privește culegerea de informații. Cum anume vom putea fi noi uh, de ajutor? Pentru că dosarul Panama arată de fapt că e vorba acolo de un uh, paradis uh, fiscal Dar uh, informațiile uh, actuale trebuie completate cu informații din bazele de date naționale și de aceea vă întreb de ce anume aveți nevoie pentru anchetele dumneavoastră, ce probleme uh, constatați vis-a-vis -vis de finanțare, dar în ceea ce privește punerea la dispoziție de informații, ce probleme aveți uh, cu statele membre. Cum considerați că trebuie analizată transparența conform regulilor din diferitele state membre? În Finlanda, de pildă, am constatat că dispunem de un model al proprietății deschise, că putem verifica destul de ușor cine este proprietarul, iar acest model al proprietății transparente la societățile pe acțiuni cotate la bursă ar trebui preluată ca atare. Această eh, transparență, iată, ar trebui difuzată. Doriți să răspundeți? Doamna Cunus. Foarte succint, răspund și eu în finlandeză. registrul acționarilor sau asociațiilor este important, da? Știm că funcționează în Finlanda în anumite domenii care ar trebui acum extinse, astfel încât și pentru proprietarii finlandezi să devină mult mai dificil să-și ascundă proprietățile sau averile. Întrebarea e dacă va trece în Parlament acest proiect legislativ în uh, Panama, de pildă, nu există un registru transparent, există acești uh, administratori interpuși, de fapt. De fapt, uh, situația dintr-un paradis fiscal. Vedem și din aceste scurgeri de informații din Panama cum funcționează lucrurile care astfel nu mai pot fi secretizate. Domnul Ziman. Sigur că ar fi util dacă am avea în Panama și în insulele Virgine Britanice un astfel de registru deschis, pentru că atunci um, lucrurile ar fi mult mai dificile pentru bănci sau intermediari de a-și ascunde clienții. Sigur, întrebarea care se pune este dacă Um, nu crește apoi activitatea cu oamenii cu proprietarii fictivi, acei interpuși doar pentru a-și ascunde anumite averi. Mulțumesc! Nu știm care sunt sursele, dar iată că știm cât de importantă este protecția avertizorilor. Ca jurnaliști activi în acest sens, aș vrea să vă întreb cum anume credeți că Uniunea Europeană ar putea îmbunătăți activ protecția avertizorilor. Și în al doilea rând, considerați că recent au existat mai multe astfel de scurgeri de informații pentru că am senzația că totuși a atras mai mult mai multă atenție. Dacă Uniunea Europeană ar putea face ceva pentru ca această evoluție să meargă mai departe. Mulțumesc! Cine poate oferi un uh, răspuns foarte succint? Doamna Stein. Luxemburg este membru fondator al Uniunii Europene și acolo au uh, fost Uh, în instanță doi jurnaliști datorită LuxLeaks și nu e posibil ca activitatea lor să uh, fie considerată ca fiind uh, una cu încălcarea legii și, în orice caz, prin legislație ei trebuie mai bine protejați. Mulțumesc, urmează Michael Toară din partea ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, în calitate de coordonator ALDE, aș dori să le mulțumesc jurnaliștilor pentru activitate. Noi solicităm o mai bună protecție pentru avertizori. Este absolut necesar. Este Ehm, foarte păcat că domnul Obermeier nu mai este conectat prin Skype și sper că vom putea relua discuția cu el pe viitor. O întrebare concretă pentru domnul, domnul Stein și domnul Ștoțic. În documentul dumneavoastră arătați că intermediarele de, intermediarii de pildă din Luxemburg, dar și în alte state UE, facilitează sau intermediază astfel de uh, firme fantome. Aveți senzația că autoritățile de supraveghere bancară efectuează suficiente mm, controle în acest sens? Pentru că spuneați că se încalcă și legislația europeană. Apoi mai spuneați că există și legături la nivelul personalului între Mossad Fonseca și intermediari sau bănci. Din cercetările dumneavoastră puteți confirma că un membru din familia Fonseca ar fi lucrat uh, la o bancă germană? Și a treia întrebare, ați reușit să vorbiți cu domnul Jürgen Mossad? Mulțumesc. Cine dintre noi să dorește să răspundă? Domnul Ștroțic. N-am discutat cu domnul Jürgen Mosac decât uh, în scris. Am arătat uh, că a existat un membru din familiei Fon, din Masilia Fonseca și nu cred că era vorba de fiu, ci de un nepot care a efectuat un stagiu la o bancă germană, dar la o sucursală din Elveția. Banca nici n-a negat uh, aceste afirmații. Cel puțin a negat-o în mod credibil. Vis-a-vis -vis de alt aspect, aș dori să încerc să dau un răspuns mai amplu. Acest tip de afaceri, atât în ceea ce privește băncile, dar și în ceea ce privește intermediarii, intermediarii sau uh, birou de avocatura Fonseca, este de fapt pe mâini germane. mă pare departe, dar nu e. A existat o sucursală a Dresner Bank în America Latină, care apoi a fost vândută, dar uh, activitatea vândută, mulți dintre angajații de acolo, care de fapt fusese școliți în uh, Hamburg, sau altundeva în Germania, au ajuns în America Latină, după care la Fonseca și iată de acolo înapoi la bănci din Elveția. Nu e doar vorba de o rețea de prieteni în care te întâlnești între colegi sau la o conferință, ci tocmai din uh, vânzarea sucursalei Dresner Bank din America Latină, uh, iată legăturile cu uh, Germania uh, sunt mai evidente. Nu e vorba doar de Germania, ci și de Elveția. Dacă mai uh, doriți să faceți o completare, Michael Tor, mai aveți la dispoziție un minut și 20 de secunde. În o întrebare concretă în ceea ce privește supravegherea bancară. Domnule Ștroțic a subliniat rolul băncilor și și doamna Cnus a um, prezentat un model de afaceri de tip carusel Trei din cele șase țări la care v-ați uh, referit sunt în Uniunea Europeană. Autoritățile de supraveghere bancară nu și-au făcut treaba sau există o lacună legislativă? Asta, de fapt, este o întrebare, spune președintele, care ar trebui adresată autorităților UE. Dar, uite, doamna Stein dorește să răspundă. Eu aș spune că autoritatea de supraveghere bancară ne-a creat impresia că nu are întotdeauna o privire de ansamblu și vis-a-vis -vis de întrebările jurnaliștilor, din păcate, nu uh, au dat dovadă de prietenie și transparență așa cum ne-am fi dorit. Domnul Ștroțic, noi am discutat în special cu Autoritatea de Supraveghere Bancară din Germania, BaFin, Acolo, până la urmă, se se verifică procesele de due diligence, dar nu uh, activitatea pe un dosar anume sau cu un client anume. Sigur că am putea discuta să vedem dacă asta, astfel își îndeplinește atribuțiile complet. Autoritatea de supraveghere a pieței financiare, dar așa stau lucrurile. Mulțumesc! Este un punct de plecare pentru activitatea noastră ulterioară. Urmează acum, uh, din partea GUE, domnul Stelios Cocuglu. Well, uh, I think it's very... Eu cred că e foarte important tot ce au uh, făcut și au spus astăzi aici jurnaliștii. Ei subliniază rolul avertizorilor și noi va trebui să-i protejăm pe aceștia ca avertizor de integritate în Uniunea Europene. Trebuie ca și în cazul LuxLeaks, nu să pedepsim acești avertizori, ci să uh, îi protejăm, cum e cazul și Snowden. Uh, practic, ei au deschis drumul pentru uh, avertizare în uh, anii din urmă. E o nouă eră. Aș dori să intre pe toți jurnaliștii care au venit astăzi aici în fața noastră. Știți că aici la noi în Parlamentul European am votat de data recentă, nu cu toții, dar am votat pentru protejarea secretelor, secretului um, afacerilor. Mă întreb dacă aveți uh, propuneri pentru protejarea drepturilor jurnaliștilor de a investiga cazuri precum acestea. Dacă aveți idei precise de lucruri pe care le-am putea face, de lucruri pe care le-am putea vota pentru mai multă transparență, pentru a vă înlesni munca, așa încât rezultatele să fie mai bune pentru toți. Președintele fără microfon. maybe one, one element, um... Un element ce trebuie adăugat dezbaterii este utilizarea încriptării pentru a comunica în mod sigur. Știu că acest punct a fost pe ordinea de zi în discuțiile despre combaterea terorismului. Au autoritățile acces la date uh, codificate, încriptate? nu e uh, ceva ușor, nu e uh, o poveste în alb și negru, dar uh, trebuie să îi asigurăm pe avertizori că în momentul în care ne contactează pe noi jurnaliștii, uh, pot fi siguri că ei nu sunt identificați de părți terțe și uh, pentru a face o astfel de comunicare uh, e nevoie de încriptare. Pe scurt, dacă doriți uh, să reveniți, domnule Culoglu, l-aș întreba pe domnul Clerix. El spunea că în fiecare cercetare răspunsul tipic era ceea ce noi facem, facem potrivit legii. Și trebuie să vă întreb dacă Vi se pare că există legi pe care noi le-am putea modifica așa încât sistemul să fie mai transparent și să vă înlesnim munca de jurnalist, Domnul Clerix, cum am spus și mai devreme, eu cred că principalele legi de schimbat sunt cele din paradisurile fiscale, acele jurisdicții ale căror legi permit astfel de fraude. Iată care ar fi un prim pas. Acum, în interiorul Europei, eu cred că e important ca fiecare stat membru să ofere garanții pentru protejarea surselor jurnaliștilor, facilitând astfel, într-adevăr, munca noastră. Din acest punct de vedere, Belgia este un exemplu bun. Iar în ce privește pe avertizorii de integritate, una e să-i protejăm împotriva unor uh, procese și uh, Uh, alta e să te uiți la viitorul pe care l au, care va fi viața lor. Pentru că ești dat afară, a doua zi cine, va, cine te va mai angaja? Pentru că în jobul anterior ai, ai dezvăluit informații uh, secrete. Deci, iată, e o provocare la care poate nu ne gândim ajuns. Acum, Sven Gigol pentru versi. Da. Mulțumesc, domnule președinte. Noi considerăm că această comisie de anchetă e o modalitate foarte bună de a face curățenie în rețeaua financiară globală. Uh, dar astăzi încă ne lipsește un sistem de protecție a avertizorilor în UE și aș spune domnului Juncker că nu avem nevoie de o nouă consultare pe tema protecției avertizorilor, ci o propunere legislativă și avem nevoie de ea acum. Deocamdată, astăzi la prânz, într-o conferință de presă, vom uh, prezenta un instrument numit EULeaks, care permite avertizorilor să trimită în mod anonim și în mod sigur, să ne trimită direct documente care ar putea demonstra uh, infracțiuni, încălcări legii în sectorul de public sau în sectorul public sau privat. Și Finlanda, Belgia, Elveția uh, ați constatat încălcări ale uh, legislației uh, UE de către entități ale UE sau măcar cazuri de proastă administrare? Mulțumesc. Cine începe? Schau in die Runde. Well, um, as, I, as I told before... Um... Cum uh, spuneam și înainte, nu pot să răspund decât pe domeniul meu de investigație și am constatat uh, încălcări ale eh, legii în Cipru, unde mm, figurau doar nume de intermediari. E bine, ei nu ne-au răspuns un prostie asta ce ne întrebați. Eh, noi am sperat că se poate ancheta acolo și să vedem realmente ce se întâmplă. După părerea mea, în 2008-2009, cred că era încă o infracțiune faptul de a nu numi în mod explicit proprietarul. Și cineva era pedepsit dacă indica un nume fals pentru un proprietar. Și aceste lucruri trebuie să se întâmple public. Pedepsele trebuie să fie făcute publice pentru a avea efecte. Mulțumim. Doamna Knus. Um, we saw in the money laundering case... Am văzut în uh, cazul Mezzo de spălare de bani că tot ce s-a întâmplat e că managerul respectiv a fost dat afară, dar poliția bună oară nu investigează acest caz. E un lucru straniu. Ei se gândesc că e un lucru ce s-a petrecut în Rusia, acest manager fiind rus, uh, și practic scapă uh, printre ochiurile rețelei legislative. Practic nimeni nu investigează acest caz. Apoi, încălcări ale legii. E bine, dacă vorbim despre, despre protejarea surselor, cum spuneam, în Finlanda, uh, protecția era foarte strictă și uh, se poate ajunge doar în cazuri extrem de grave în instanță. E vorba de proceduri administrative. Domnul clerics. aș uh, indica că am avut uh, un interviu cu Europol în cadrul uh, investigației mele, în special cu unitatea de cercetări financiare, de anchetă financiară și la Europol mi se spunea că ei identifică companii uh, offshore în anchetele lor financiare și uh, cred că ar fi interesant ca această comisie PANA să nu invite doar Mosec Fonseca, ci și pe cei care combat spălarea de bani, anchetatorii financiari, pentru că ei vă pot explica mai exact ce legi sunt încălcate. Pentru noi, jurnaliștii, nu e ușor să scriem un articol în care acuzăm pe cineva că încalcă o lege noi putem descrie ceea ce vedem, ceea ce constatăm, să prezentăm dovezile, dar cred că e rolul, uh, e rolul procurorilor să identifice cu exactitate legile încălcate. Și poate în acest sens Europol sau alte entități vă pot ajuta în uh, investigația dumneavoastră. Mulțumesc, mai avem decât câteva secunde, de aceea aș uh, continua cu domnul Coburn din partea FDD. Uh, thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. E foarte interesant ce am auzit, dar multe lucruri uh, le știam de ani de zile. Nu e nimic nou. Și ce aș vrea să-i întreb eu pe jurnaliști, pentru noi e o problemă. Sigur că aș dori să fie uh, combătută spălarea de bani și așa mai departe, dar activitatea unui avertizor e oare legitimă? Dar dacă fitecine dintr-o bancă se hotărăște să dezvăluie absolut orice informații bancare are el chef, distrugem structura însă și a sistemului bancar. Uh, Aș vrea să știu ce credeți despre asta. Există totuși niște riscuri. Oricând poți găsi un job în UE, pentru că uh, nu chiar trebuie să te ascunzi sub uh, birou. Totuși, trebuie să existe un minim de protecție financiară. Doamna Stein. Geht, glaube ich, nicht darum, den Geheimnisverrat äh, zu legalisieren. Nu cred că este vorba de legalizarea uh, trădării secretelor, dar uh, mm, în cazul LuxLeaks trebuie să analizăm uh, lucrurile mai de aproape. Doi jurnaliști au fost uh, acuzați în uh, pofida faptului că era absolut clar că cei doi au acționat în interesul cetățenilor europeni și că interesul era de a colecta mai multe impozite, asta numele tuturor europenilor și problema este că ei au trebuit să se justifice în instanță. Oh, Cuvântul cheie e interesul public, atât și nimic mai mult. Uh, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a avut mai multe cazuri care arată cât de important este acest element. Nu e vorba că orice secretar putea fi aruncat în piața publică, dar atunci când e vorba de un interes public, a fost cazul LuxLeaks, Panama Papers și așa mai departe, și astfel de excepții trebuie să rămână posibile. Mulțumim, domnul Strozic. Nu, dom- domnule Coburn. Vă rog, domnule Coburn, cu microfon. You also, oh, sorry, pardon. Uh, was very interesting. Thank you for that. Uh, what... Ce mă preocupă pe mine e faptul că Uniunea Europeană e utilizată drept scuză pentru ca interesul să fie extins. Eu, eu cred asta, doamnă. Dar, practic, ne băgăm nasul în ce se întâmplă în diverse țări. N-ar trebui să ne vedem fiecare de grădina lui și nu ca organismele europene să-și bage uh, nasul peste tot? Poate că o să ne mai um, amestecăm uh, încă o dată în ceea ce privește coloniile britanice de odinioară. Domnul Ziman. It's now, uh, it's now the fifth league I think we have offshore. Cred că e cel puțin al cincelea dosar dezvăluit și atunci când de la bun început am spus că fiecare trebuie să-și vadă de treaba lui, uh, uh, ar însemna că nu mai avem o pâine pe masă. Lucrurile sunt mult prea importante și prea extinse ca să nu se reglementeze situația. Dacă nu reglementăm industria offshore, atunci va rămâne un vest sălbatic și aș sublinia că nu vorbim doar de impozite, vorbim de uh, trafic de arme, abuz de minori și așa mai departe. Nu vorbim de infracțiuni minore, ci criminalitate gravă. Iată de ce e nevoie de reglementare. Mulțumim. Urmează doamna Capel. Ah, Herr, Herr, Coburn, Sie haben noch 30 Sekunden. Domnul Coburn, a, și doamna Knus. Doamna Knus, vă rog. Very, very shortly about the... Pe scurt, ca să vă răspund în ce privește dezvăluirile. Interesul public, cum a spus și Giulia și Cristof, interesul public e formula magică, termenul chei. De aceea e important pentru jurnaliștii de investigație să analizeze materialele dezvăluite, nu, ele nu pot fi aruncate pe internet așa oricum. Lucrurile trebuie canalizate. La asta trebuie să vă gândiți dacă doriți să lansați acest site Leaks. Cine va analiza și va investiga materialul care vă va parveni? Este foarte important să identificați uh, poveștile de interes public și nu să aruncați secrete uh, pe internet. Doamna Capel acum. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor, din partea Consorțiului Internațional al Jurnaliștilor. Ați reușit să dezvăluiți cel mai mare scandal din lumea financiară. 11,5 milioane de documente ați publicat, dintre care 214.000 de firme fantomă și domnul Snowden și-a uh, exprimat respectul pentru dumneavoastră la începutul reuniunii. Uh, Um, cred că ați reușit în un lucru și mai important, însă ați reușit ca în conștiința oamenilor să se trezească ceva în legătură cu frauda fiscală și evaziunile fiscale, că sunt probleme care trebuie într-adevăr tratate ca ceva foarte grav. În Uniunea Europeană se pierd 170 uh, de miliarde de euro pe an numai din ceea ce cunoaștem uh, momentan și la nivel internațional de asemenea uh, problemele sunt extrem de mari. Uniunea Europeană a încercat să facă mai multe, să ia mai multe măsuri, a stabilit mai multe încercări de schimb de informații prin raportarea pe țară, country by country reporting, care se va declanșa de asemenea, dar cred că pentru a eficientiza sistemul uh, fiscal trebuie ca acesta să fie mai echitabil, mai, mai uh, fair. Și uh, pentru aceasta e nevoie de o abordare internațională, s-a spus aceasta de mai multe ori astăzi. În general, în Planul de acțiune al OECD conține 15 măsuri, iar la summitul din China de la Hangzhou s-a spus de asemenea că trebuie să existe o listă făcută de către OECD care să fie unitară și care să listeze toate paradisurile fiscale. Așadar, vreau să arăt că cele mai mari uh, um, uh, paradisuri, Marea Britanie, Luxemburgul și SUA, trebuie să participe și ele în cadrul uh, OECD și trebuie să fie listate în cazul în care este uh, necesar. Doamna Stein și domnul Tilman, Friedman, Vreau să vă întreb dacă vi se pare potrivit ca această listă um, fiscală să fie stabilită sau credeți că măsurile pentru o îmbunătățire a măsurilor pentru țările care sunt pe listă sunt la fel de importante. Și încă o întrebare, dacă îmi permiteți, în legătură cu mediatorii, s-a spus de mai multe ori astăzi că aceștia au un rol extrem de important în cadrul uh, acestor procese, iar în Comisia Specială Taxe s-a uh, propus, de exemplu, un cod de comportament pentru bănci și pentru uh, consultanții fiscali. Ce părere aveți despre acestea? Uh, Domnul Ștocet poate să-mi răspunde eventual, credeți că este suficient un astfel de cod de comportament sau trebuie să mergem mult mai departe? Este nevoie de altceva, poate, de măsuri mult mai stringente și de puneri de, în aplicare mult mai strictă decât ceea ce avem azi. Da, doamnă Capă, l-ați depășit foarte mult, în loc de un minut, 2.39. Cine răspunde primul, domnul Ștroțec sau cine? Da, vă rog. Vreau să răspund acum la cald. Uh, Există legislații care se referă la compliance, care se referă la diligență și um, au, conțin noi uh, reguli uh, în sensul pe care l-ați spus dumneavoastră. Deutsche Bank merge, de exemplu, cu uh, afacerile mai uh, speciale, ca să le spun așa, în Elveția, într-adevăr, și în insulele Canare. Acum, dacă avem un cod de comportament, ar trebui să vedem cum arată acest cod de comportament sau de conduită. Uh, să zicem că e bine pregătit, aceasta ar duce la faptul că s-ar deplasa afacerile în alt domeniu în care codul nu este aplicabil. Am mai văzut în trecut că s-a întâmplat așa, o bancă foarte mare a făcut acest lucru, a reușit să nu mai respecte ceea ce era de fapt uh, impus. Se găsește întotdeauna o cale în momentul în care se dorește Uh, băgarea sub covor. Cine dorește să mai completeze, domnul Țilman, pentru că vi s-a adresat întrebarea. Da, sigur că e foarte bine să avem enforcement, e foarte bine să avem o listă neagră la nivel internațional, sigur că pot să fac acum o listă și ce ar fi bine în Elveția să existe. S-au făcut progrese mari în Elveția, de aceea dau acest exemplu, mai ales în domeniul bancar. Lucrurile merg destul de bine. Avem probleme mai mari însă la reglementarea avocaților, care, după cum spuneam, sunt acum de mare actualitate. Există și mai multe recomandări din partea anchetatorilor internaționali financiari, care sunt destul de stricte și dacă ar fi puse în aplicare peste tot, cu siguranță am fi mult mai departe. Eu cred că e nevoie deci de o, o combinație între recomandări și uh, listă neagră. Ceea ce necesităm acum, mai ales uh, pentru Cipru și uh, Elveția, este să vorbim despre lacunele în legislație, despre mm, anumite probleme care se pot exploata sau spuneam că s-a delocalizat de la bănci spre avocați afacerea. Nu putem să tot facem reglementare de bancă în momentul în care respectivele bănci de fapt au ieșit din afacere și sunt avocații la rând acum. Trebuie să mergem uh, actual la problemă, acolo unde se întâmplă ceva. Mulțumesc. Din păcate, spune președintele, uh, politica întotdeauna face pasul după ce au făcut ceilalți pași Bun, atunci domnul Ludec Niedermayer are cuvântul acum, vă rog. Uh, uh, mulțumesc și vreau să mulțumesc uh, invitațiilor noștri că au venit astăzi aici și încearcă să ne ajute să facem lucrurile mai bune pentru toți, nu doar pentru unii. Și cred că e doar un punct de plecare pentru dezbaterile noastre și ca și în evenimentele ce vor veni în lunile viitoare, sperăm să înțelegem mai bine ce se întâmplă. Și trebuie să înțelegem substanța, nu doar pentru că aceste lucruri se petrec sub nasul nostru. Și nu e de ajuns să înțelegem că uh, niște personaje interesante au sume interesante de bani în uh, locuri interesante, ci trebuie să înțelegem cu adevărat ce se petrece. Și de aceea aș lansa două întrebări. Întâi, comparația LuxLeaks-Panama Papers. Mie mi se pare că dacă LuxLeaks era un caz relativ simplu, era vorba de niște firme cu uh, o, o politică fiscală agresivă, care era făcută posibilă de lacune legislative. În cazul Panama, lucrurile sunt mult, mult mai complicate pentru că e vorba de activități ilegale, criminale chiar, uh, spălare de bani și așa mai departe. Este o componentă morală extrem de gravă. Panama uh, Leaks sunt uh, cu siguranță mult mai complexe. O altă întrebare. În opinia dumneavoastră, scopul principal al activităților pe care le-ați descoperit și descris în raportul dumneavoastră se referă la activități ilegale sau doar, între ghilimele, evaziune fiscală pentru cei bogați sau uh, ne uităm la afaceri legale, dar uh, sub uh, un semn de întrebare din punct de vedere etic. Și uh, transferul de astfel de afaceri din UE sau Statele Unite către alte jurisdicții. Mulțumesc că ați depășit, doamna Stein. Da, sunt activități foarte diferite și cred că s-a văzut deja că avem un antreprenor simplu care dorește să facă economii, de exemplu, la impozite, care e o categorie de client, dar mai avem și alte afaceri cu intenție infracțională care trebuie să ascundă anumite afaceri ilegale sau ilicite. Așadar, și în ceea ce privește complexitatea lucrurilor pentru noi, Panama Papers nu au fost neapărat dificile din cauza că erau atât de variate, ci pentru că, um, într-adevăr, la Luxemburg Leaks a fost mai greu. După cum ați descris dumneavoastră lucrurile, exact, um, problema a fost la LuxLeaks exact în aceste lacune ale legislației fiscale. La Panama lucrurile sunt mai diverse, pentru că politicienii care și-au pierdut, de exemplu, funcțiile între timp, vin au, au demisionat din motive foarte diferite. De multe ori motive din afara uh, documentelor dezvăluite, adică motivul moral în sine a fost mai grav. Ceea ce face ca aceste documente să fie mult mai complexe și iată și provocarea foarte mare pentru că este un domeniu extrem de complex și trebuie abordat din toate părțile pentru ca să se termine cu această afacere. Domnul Clerix, vă rog. I agree with, uh, Julia. Sunt de acord cu Julia. LuxLeaks a fost de fapt mult mai complicat. Eu nu știu dacă cineva din această cameră a, a citit uh, deciziile care au fost luate acolo. Uh, mie mi se pare uh, știință spațială, pentru că textele erau foarte tehnice și complexe. Pentru noi a fost foarte, foarte greu să înțelegem ce se întâmplă în aceste uh, aranjamente fiscale. În schimb, la Panama Papers totul se duce la un principiu foarte simplu. Uh, eu vreau să scap de uh, a fi văzut, vreau să mă mențin uh, în umbră, nu vreau să se știe că e firma mea, că sunt banii mei. Deci lucrurile sunt foarte, foarte clare. Sunt persoane care se ascund. Dacă era vorba de afaceri legale sau ilegale, aș cita pe domnul de la Pierre, pe care l-am intervievat de la Europol și mi-a spus că niciodată în viața lui nu s-a întâlnit cu cineva care să aibă o companie offshore pentru mai multă transparență. La asta se reduce totul chiar dacă ai folosit o astfel de companie offshore pentru motive legale, tot e pentru ca să ascunzi ceva. Uneori există motive legitime pentru ca să ascunzi ceva, poate că vrei să ascunzi ceva de partenerii tăi de afaceri, pentru că nu e de acord cu strategia ta, etc. Dar asta e adevărat, nu are de-a face cu legalitatea. Poți să te ascunzi că ești într-un divorț și uh, vrei să uh, ascunzi anumite sume de uh, fostul partener ce vedem în toate companiile offshore, ele toate, toate sunt utilizate pentru a ascunde lucruri legale sau ilegale. Da, la Belgia mă gândesc și la motive istorice de a ascunde banii. Foarte multe chiar. Bun. Trecem acum la Ana Gomes din partea socialdemocraților. Vă rog. My question is, uh, Mossack Fonseca is supposed to... Mulțumesc foarte mult. Aceasta aceste inform, uh, informații sunt foarte interesante, mai ales uh, când se leagă anumite informații de, a, de firme importante în petrol, de uh, alte aspecte legate de consultanți. Puteți să ne spuneți ce faceți cu celelalte trei firme esențiale în domeniu? Și vreau să vă întreb și dacă vreți să stabiliți un, um, un fel de pattern, un fel de sistem uh, pentru că ce faceți în domeniul amnestiilor fiscale și uh, ce facem cu paradisurile fiscale, cele care au fost uh, descoperite, de exemplu, cu fondurile care se descoperă, care au fost obținute prin corupție, crimă organizată, întotdeauna schema e aceeași și repatrierea banilor are o schemă de asemenea. Știu că mă gândesc la noi, în 2005 a existat o amnestiere fiscală, alta în 2010 și alta în 2012, cu binecuvântarea troicăi. Și vorbim de Portugalia aici și de, de măsurile de ajustare fiscală. Ce facem cu aceste măsuri? Ar trebui să existe sau ce facem cu ele? Mulțumesc foarte mult, o întrebare foarte dificilă pentru jurnaliști, cred de fapt, e o întrebare care se potrivește și pentru statele membre și pentru Comisie. Cine dorește să răspundă, vă rog? Poate să se dea voluntar cineva, dacă dorește. Domnul Ștroțec. Da, pot să încerc să răspund la ultima parte, în ceea ce privește amnestierile În Germania um, am avut uh, mai multe cazuri de așa ceva după cum arată colegii, de fapt, ținta este alta între uh, în ceea ce privește clienții. Dacă cineva dorește să își facă o firmă offshore, contactează un avocat care îl consultă, pe care îl consultă, apoi um, sau un bancher care îl consiliază. E clar că oricum procedura e destul de de recurentă, nu e vorba numai de um, o chestiune care se întâmplă din când în când, ci e o schemă ca atare și de multe ori uh, e vorba de bani care nu le erau destinați. Dorește cineva să completeze? Da, vreau să completez și eu. Am, uh, ajuta, am lucrat, de exemplu, cu birourile de avocați, dar lumea spune că nu e nimic nou, de fapt. Nu este nimic nou din punct de vedere al structurii iar lixurile acestea, uh, dezvăluirile, ne-au permis nu numai să ne uităm de aproape la ceea ce s-a întâmplat, ci ne-au permis și să creăm atenție asupra subiectului, tocmai pentru că uh, e foarte dificil de identificat unde se încalcă legislația. Eu cred însă că nu e deloc simplu, dacă avem câteva date de la un birou de avocatură, să poți să identifici, de fapt, întreaga poveste. Da, mulțumesc. Cred că prima parte a întrebării o să poată fi uh, discutată cu autoritățile responsabile în cursul activității noastre de comisie. Bun, acum trecem la Constance Le Grip de la PPE. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult uh, jurnaliștilor de investigație care au răspuns invitației noastre și care ne-au prezentat uh, lucruri foarte interesante. suntem acum mai degrabă în măsură să înțelegem circuitele, procedurile care se aplică și uh, modelul uh, de afaceri care se folosește. Spălarea banilor, uh, vedem acest lucru, de exemplu, în sectorul bancar, unde avem companiile offshore, societățile de paravan și uh, omul de paie, așa zis, uh, și firmele care nu există de fapt. Sigur că Multe lucruri s-au spus deja în ceea ce privește legislația europeană actuală, s-a spus care sunt uh, problemele ei și lacunele ei. Colegii mei au menționat deja mai multe puncte și a fost răspuns deja la ele, la unele dintre ele. Însă vreau să revin la whistleblower, la avertizori. S-au spus multe și despre aceștia. Domnul președinte a insistat asupra importanței rolului acestor uh, persoane, care sunt însă acțiunile precise pe care le uh, prevedem pentru ei, pe care noastră ni le recomandați, de exemplu, pentru ca să-i protejăm pe avertizori. Mulțumesc! Mulțumesc! Bine, tema aceasta a fost deja dezbătută, dar pare să fie într-adevăr una din cele mai importante teme. Domnul Țilman, doriți să adăugați? Ați ridicat mâna. Nu mai am prea multe de adăugat. Ați spus că e foarte sigur că legislația trebuie să fie modificată astfel încât măcar să se pedepsească mai potrivit. Trebuie să nu uităm însă transparența pentru că transparența și avertizorul sunt chestiuni care trebuie discutate împreună. Dacă aveam, am avea, de exemplu, o um, intenția să dezvolim toate problemele sau toate afacerile în uh, insulele Virgine, e evident că am avea nevoie de foarte multe persoane. E clar că transparența și punerea în aplicare trebuie să fie foarte uh, atent examinate și e clar că un document de amploare a acestuia este destul de rar. Da, mulțumesc. După ce Danemarca a luat măsurile care trebuie pentru a, a pedepsi uh, chiar uh, avertizori, e clar că trebuie să luăm măsuri pentru ca acest lucru să nu se mai întâmple. Bine, nu mai dorește nimeni să ia uh, cuvântul, văd că s-a încheiat lista mai avem foarte puțin timp, uh, dar vreau să rog uh, interpreții să rămână cu 10 minute peste program. Mai am șapte nume pe lista CatchDI. Un minut maxim pentru fiecare, 30 de secunde pentru întrebări și răspuns. Mai întâi Bernd Luche, după aceea Fabio De Mazi, Moliș Cotcare, Pieti Kainen și domnul Borghețio. Și încă doamna Van Neuvenhuizen și încă câțiva. Cred că după aceea trebuie să închidem lista, așa că Bernd Luche primul. Da, mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea mea se adresează domnului Zilman. Dacă am înțeles foarte bine, ați spus că mm, comisia noastră ar trebui să se concentreze pe avocați, pe firmele de avocatură. Ați spus că ei sunt mai puțin reglementați decât băncile acum și că, de fapt, mm, acum afacerea se mișcă mai degrabă în acest domeniu. Vreau să vă întreb dacă vorbiți de avocați în Uniunea Europeană sau vorbiți despre avocați în Elveția sau în alte jurisdicții care se află în afara domeniului de aplicabilitate a legislației comunitare și care sunt um, reglementările pe care le aveți, de exemplu, în minte pentru firme sau pentru firme de avocatură sau pentru bănci pe, care n-ar putea să fie aplicabile, de exemplu, în Uniunea Europeană, care nu au uh, domeniul de aplicabilitate aici. Aș vrea să ne spuneți dacă puteți ce ar putea face Parlamentul din punct de vedere legislativ, mai concret, pentru ca să reglementeze un domeniu care nu este destul de bine reglementat. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Lucă, am uitat să dăm drumul la cronometru. Domnul Țilman, da. Bine, răspund imediat la întrebare, pentru că e mai simplu. Vorbesc despre Elveția. În Elveția, avocații au o autoreglementare, deci ei se, supra, se autosupraveghează, nu e ca la supravegherea bancară, deci este mult mai puțin profesionist decât în domeniul bancar, are multe lacune. Ar trebui să începem de aici. În Elveția nu se face foarte multe, însă foarte multe trec prin mâinile Mossack Fonseca și prin mâinile altor firme importante. Este în interesul internațional, așadar, să se întâmple ceva, nu știu dacă se va întâmpla sau nu, în Elveția. Reglementarea avocaților în Germania nu știu cum este, poate colegii din Germania pot răspunde mai bine. Nu știu exact care este situația acolo. Bine, foarte pe scurt, trebuie să ne uităm la ceas. Da, vreau și eu să răspund. Experiența mea, din ceea ce am văzut în documentele acestea, în Germania, rolul avocaților nu este la fel uh, reglementat ca um, cel al băncilor și, deci, cu toată o altă pondere o au. Fabio De Masi, mulțumesc. Eu uh, aș vrea să pun o întrebare către colegii din Hamburg. Am uh, arătat foarte multe rufe murdare, am public și știu că, cum funcționează așa ceva. Eu am încercat și eu să iau contact cu Mossack Fonseca. Știu cât de greu este. Eu zic că trebuie să ne concentrăm pe legislație. Mi se pare bine să avem o directivă împotriva spălării banilor uh, din partea Comisiei. Vi se pare în continuare normal, uh, vi se pare bine să avem liste oficiale a celor care sunt îndreptățiți să creeze firme eu vreau să știu dacă credeți că trebuie tot timpul să fie supravegheată numirea acelui uh, CEO-ului sau totuși o firmă poate să-și aleagă CEO-ul singur. Și, de asemenea, um, ce trebuie să facem cu firmele paravan? Credeți că SUA, de fapt, ar trebui să intervină de asemenea? Și, trei, vi se pare bine ca pragul de 25% să fie scăzut la 10%? pentru că nu mai avem nevoie doar de patru frați ca să facem o firmă, ci de zece frați și mă întreb dacă nu i mai greu. Mulțumesc. Puteți să răspundeți, vă rog, doamna Stein. Da, mulțumesc. Vreau să răspund foarte pe scurt. În primul rând, la prima întrebare nu, a doua întrebare cu da și la a treia întrebare cu nu. Da, perfect, doamna Stein. Îmi place cum ați gestionat timpul și uh, concluziile o să ni le putem uh, trage noi după aceea din acest răspuns. Doamna Molly Scott Caro, mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte bucuros, bucuroasă că mi-ați dat și mie cuvântul, pentru că eu, ca deputat britanic, vreau să combat uh, frauda fiscală, mai ales în contextul în care Marea Britanie va ieși din Uniunea Europeană și va deveni poate un paradis fiscal. Ce m-a um, șocat foarte mult este că mai mult din jumătate din uh, offshore-uri sunt înregistrate în insulele Virgine și arată și că alte teritorii, uh, statisticile arată că mai sunt și alte insule în care s-au uh, stabilit aceste firme. Mă gândesc aici la Bahamas sau la altele în care totuși e implicată Londra. Vreau să vă întreb uh, pe dumneavoastră, domnii jurnaliști, dacă sunteți de acord că Marea Britanie este în inima problemelor și dacă credeți că există o subiectivitate față de Marea Britanie în lumea impozitelor, la taxării Uh, sau credeți că faptul că Mosa Fonseca a jucat un rol important contează și în legătură cu transparența și accesul la mai multe informații pe care ne-am uh, avut prin intermediul Panama Papers, ce credeți că trebuie să facem acum pentru a reglementa poziția legală a uh, teritoriilor overseas britanice? Foarte interesantă întrebare, spune președintele. Ce facem cu Marea Britanie? Întreabă și cu firmele paravan care sunt acolo, uh, de obicei și au sediul acolo. Cine poate să răspundă, vă rog. Da, eu pot să confirm că, într-adevăr, am văzut o cantitate foarte mare de firme în, uh, din acestea uh, fictive în insulele Virgine Britanice. Da, cred că este într-adevăr parte a problemei Marea Britania, mai ales pentru că dacă vorbim de spălarea banilor, riscul este foarte mare uh, ca banii care sunt, constituie evaziune fiscală să vină din Londra. Foarte des această schemă este întâlnită. Deci trebuie să acționăm într-adevăr din partea guvernului britanic, dar și din partea legislației pentru ca lucrurile să devină mai uh, transparente. Este absolut esențial, da. Uh. Mulțumesc. Sirpa Pietikainen. Thank you. Mulțumesc. În primul rând aș dori să subliniez importanța protecției protejării avertizorilor și sperăm că în acest sens vom putea avea o inițiativă aici de cât de curând. E clar că nu poți beneficia, dacă n-ai protecția necesară, nu poți să accesezi uh, informațiile necesare. Vă mulțumesc în orice caz pentru ce ați făcut până acum. În ceea ce privește uh, amploarea și legătura dintre aceste cazuri, Atenție specială se cuvine acorda faptului dacă se încalcă sau doar se ocolesc regulile UE în această privință. Credeți că există legături cu politica sau politicieni care să fi subminat implementarea unei legislații în domeniul combaterii spălării banilor sau a diligențelor necesare? Considerați că ultimele orientări în ceea ce privește bipsurile sau schimburile automate de informații sunt adecvate pentru a combate evaziunea fiscală? Mulțumesc. Cine dorește să răspundă? Întrebările mm, sunt recurente, au mai fost formulate, doamna Cnus? Nu? Ah. Well, the first question was, can you give... Prima întrebare a fost dacă ne puteți oferi mai multe informații, nu? N-a fost asta? Dacă vă putem pune la informații datele pe care le avem. Înțeleg că nu ne puteți oferi date foarte detaliate, dar vă întrebam dacă le aveți. Poate că n-ați publicat încă tot, mă gândesc. Dacă din ce ați analizat până acum, considerați că există această legătură cu politicienii sau vreo încălcare legală? Dacă ne puteți așa da mai multe date cu privire la evaluarea acestor informații. După cum vă spuneam, pe pagina de internet a consorțiului s-au publicat deja destul de multe documente s-a luat decizia să nu publicăm toate cele 11,5 milioane de documente de care dispunem, pentru că suntem jurnaliști și acționăm în interes public, dar nu vrem să ne transformăm în informatori ai guvernelor. Și nu putem uh, să depășim această linie, dacă s-a încălcat sau ocolit legislația europeană. Am spus-o și înainte, dacă s-a făcut vreo încălcare, atunci ține de procuratură să intervină. Deseori există însă o zonă gri între evaziune și uh, ocolire fiscală, eludare, S-au scris sute de articole pe aceste teme. Iar v-aș ruga pe fiecare dintre dumneavoastră să citiți uh, articolele în limba proprie. Există experți în lume care au făcut studii. Cred că pentru mai multe informații puteți apela la articolele care au fost publicate. Mulțumesc! Dacă permiteți să răspund foarte pe scurt. Doamna Cnu, spuneți că aveți nevoie de mai multe informații. În cazul port, în desfășurare, există și presiuni politice care provine din partea partidului dumneavoastră. Mulțumesc pentru această observație, doamnă Knus. Domnul Borghezio. Mulțumesc, domnule președinte. Printre numele publicate în săptămânalul Espresso, Giuseppe Ronaldo Nicosie ne surprinde unul dintre cel mai căutați mafioți uh, din Italia. Iată că ancheta uh, dumneavoastră ajunge și la astfel de probleme. Este un pas înainte pe care indicată de Falcone Borsellino, dar și pentru a combate reciclajul care pentru că știm că toate drogurile până la urmă sau veniturile din aceste afaceri trec prin bănci la urma urmei. Uh, cum credeți că puteți să mai faceți progrese în această direcție prin a compara datele de care dispuneți cu cele a Comisiei Antimafia din Italia? Domnul uh, Zilma, nu pot să vorbesc acum în numele colegilor din Italia, dar uh, au uh, procedat ca și noi, probabil căutând sistematic uh, nume în aceste documente și mă gândesc că Uh, există și numai grele din Italia și și din mafie. Probabil că din acest material încă n-am văzut tot. Sunt uh, mult, prea multe documente uh, pentru un singur om. Nu le poți citi nici într-o întreagă viață poate că îmi vor mai apărea nume, poate că nu e vorba de o somitate, ci de rude apropiate. În orice caz, urmărim și analizăm lucrurile în continuare. Domnul McCarthy din partea GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Vă doresc uh, numai bine pentru activitatea dumneavoastră viitoare. Mă surprinde însă că multe autorități n-au făcut niciun fel de eforturi pentru a ajunge la rădăcina informațiilor. Știm că nu sunt folosite aceste modele de afaceri doar de mafioți uh, și criminali, ci mulți care apelează la aceste tertipuri sunt considerați adevărați pilonei societății. Și de aceea întrebarea, cum folosim informațiile de care dispuneți pentru ca autoritățile uh, fiscale să poată interveni, protejând libertatea jurnalistică în același timp, astfel încât și acești oameni să facă ceea ce, ce se tem cel mai mult, și anume să plătească impozitele. Mulțumesc. Uh, a fost mai degrabă o afirmație, doamna Knus așa cum s-a spus, tot ce am publicat până acum uh, sunt deja informații interesante pentru autoritățile fiscale. Iar uh, datele sunt uh, disponibile. John Doe spunea într-o afirmație oficială că este dispus să colaboreze cu autoritățile fiscale. Mulțumesc. Dora von Münhuizen, din partea ALDE, are cuvântul ca ultim intervenient. Mulțumesc. Mulțumesc pentru prezență și pentru această dezbatere. Cu toții am subliniat că e important nu doar să avem legi, ci și să le și aplicăm. Acum există obligația pentru bănci de a raporta tranzacții suspicioase susceptibile e o obligație dificilă pentru că trebuie făcute verificări. Aveți cazuri, probe în care puteți spune că aceste tranzacții nu au fost raportate, ci au fost inevitabil legate de corupție, spălare de bani? Mulțumesc. Cine dorește să ofere răspunsul final? Frau Knus. Doamna Knus. Răspunsul e da. chiar multe. Chiar dacă ne uităm la activitățile uh, suspicioase uh, din insulele Virgine Britanice, constatăm că astfel de companii offshore au fost vândute către uh, pedofili uh, condamnați. S-a vorbit de un cerc al pedofililor la un moment dat nu s-au făcut niciun fel de demersuri de diligență necesară în prealabil. Președintele intervine fără microfon, îl rugăm să-l aprindă. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au participat, în special jurnaliștilor. Din păcate, n-a funcționat transmisia așa de bine și cu domnul Obermeier. Poate că în cursul reuniunilor noastre următoare vom avea ocazia să ne întâlnim cu el și în persoană. Aș dori să le mulțumesc și tuturor uh, colegelor și colegilor. Pentru noi a fost foarte important. Am avut astfel iarăși o primă impresie și despre măsurile care se impun. Încă o dată vă mulțumesc și vom uh, folosi cu siguranță această primă audiere pentru lucrările noastre viitoare. Aș dori să le mulțumesc uh, și interpreților, care vă mulțumesc pentru atenție, secretariatului și vă anunț că Uh, mai puteți conversa și în afara sălii cu jurnaliștii, cei de dumneavoastră care doresc. Încă o dată mulțumesc și o zi bună în continuare.